Dear colleagues, I think we will start the meeting. Dragi colegi, haideți să începem. Pentru că avem anumite puncte pe ordine de zi pentru care discuția vor, va, va dura destul de mult, deci nu mai pierdem vremea. Vreau să amintesc colegilor că la ora 10 și jumătate vom vota. Deci cei care și-au uitat uh, cartelele de vot pot să meargă după ele. Deci acum vom începe ședința. Vă mulțumesc foarte mult. Bine ați venit cu toții. Vom începe cu adoptarea ordinii de zi, deci punctul 2. Dar avem o modificare a ordinii de zi. E vorba de amânarea raportului Luhan pentru realizarea eh, coeziunii teritoriale, sociale și economice o condiție sine qua non a competitivității globale. Nu am reușit să primim uh, uh traducerile uh, celor 105 amendamente care au fost depuse pentru acest raport înainte de data de 9 iulie și de aceea nu putem uh, vota astăzi. Domnul raportor a hotărât să ceară amânarea votului pentru ședința Comisiei din septembrie, 27-28 septembrie. Dacă sunteți de acord, vom considera ordinea de zi ca fiind adoptată. Aș dori să vă informez și despre faptul că, ca de obicei, ședința este transmisă în direct pe internet. Trecem acum la punctul 3, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 2 și 3 iunie. Procesul verbal este la dispoziția dumneavoastră, a fost distribuit. Ca de obicei, vom considera procesul verbal ca fiind adoptat la sfârșitul ședinței dacă nu apar obiecții în timpul ședinței de azi. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui. Am două, trei anunțuri, comunicările președintelui, mă scuzați. Um, mai întâi aș dori să vă spun că delegația maghiară ar fi trebuit să fie alături de noi. Sunteți, într-adevăr, e un lucru important. Aș dori să urez bun venit colegilor noștri. Am patru nume pe liste. Domnul Tomaș Feleghi, ministru pentru dezvoltare națională. Domnul Ciobagheleni, secretar personal al ministrului, vă mulțumesc. Nu știu dacă Andreea Hanzeroș este prezentă. Ba da. Bine ați venit și dumneavoastră, doamna Hanzeroș, șeful Departamentului de Ministerul pentru Dezvoltare Națională și domnul uh, Tamaș Covaci, uh, secretar de stat pentru afacerile europene. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Nu ați spus că doriți să luați cuvântul, dar dacă în timpul discursurilor doriți, în timpul discuțiilor doriți să spuneți ceva, puteți să o faceți. Acum, în legătură cu ședința coordonatorilor care a avut loc la Strasbourg, aș dori să vă informez de faptul că coordonatorii au hotărât să propună următoarele lucruri. Primul rând, să prezentăm o întrebare orală Comisiei Europene în legătură cu linii directoare pentru viitoarea politică de coeziune și Comisia va cere ca dezbaterea privind această întrebare orală să aibă loc la prima sesiune din luna octombrie. A doua decizie luată de coordonatori este legată de propunerea de rezoluție pentru după această dezbatere, secretariatul va distribui înainte de ședința extraordinară din septembrie, de 6 septembrie, opție care va reflecta documentul de poziție privind viitorul politicii de coeziune și apoi vom depune amendamente. Termenul limită va fi 27-28 septembrie și atunci vom și vota această rezoluție. Și a doua întrebare orală este legată de politica de locuire și va fi adresată Consiliului. Aceasta va fi Coordonatorii au căzut de acord asupra textului ambelor întrebări orale. Textul va fi fost distribuit. Am discutat și despre avizele pe care le va pregăti Comisia Regii primul aviz în legătură cu reglementările financiare pentru bugetul general al Uniunii Europene. Deci va trebui să ne exprimăm avizul. Avizul va fi pregătit de grupul PPE. Încă nu avem numele persoanei. Se pare că e vorba de Ian Olbricht. Al doilea aviz pentru strategia UE pentru Marea Neagră. Socialiștii și democrații vor, uh, au propus ca domnul Victor Boștinaru să se ocupe de acest aviz și al treilea aviz în legătură cu um, măsurile într-o lume în schimbare, domnul Jean-Paul Besec va fi raportor. Dacă nu aveți observații, considerând aceste decizii ale coordonatorilor ca fiind adoptate. Am mai discutat cu coordonatorii despre crearea unei comisii speciale privind uh, provocările politicilor uh, și resursele bugetare pentru o Uniune durabilă după 2013. Acronimul pentru aceste nou comisii este SURE sau SURE. Uh, și trebuie să vă spun că prima ședință a acestei comisii a avut deja loc. Este format din 98 de persoane, membri uh, și supleanți și din Comisia Regii sunt 17 persoane. Deci, uh, o prezență destul de numeroasă. Sper că colegii noștri vor fi activi în această comisie care va funcționa timp de un an și va pregăti poziția Parlamentului pe teme majore legate de după, perioada de după 2013. Aș dori de asemenea să vă informez de faptul că mai trebuie să discutăm cu coordonatorii despre modul în care activitatea noastră va fi legată de activitatea acestei comisii și cum vom folosi rezultatele muncii acestei comisii speciale în comisia noastră. Și astfel încheiem punctul 4 de pe ordine de zi și acum urez din nou bun venit uh, domnului Rudi Demot, care a fost deja ieri alături de noi, este ministrul președinte al regiunii Valone și al comunității franceze. Dânsul uh, este președintele în exercițiu al Consiliului pentru următoarele șase luni ne bucurăm de faptul că ați putut să veniți și astăzi la ședința comisiei noastre pentru a ne prezenta prioritățile și programul de lucru al președinției belgiene în domeniul de interes pentru comisia noastră. Aș dori să vă dau cuvântul, dar înainte de aceasta aș dori să exprim și speranța noastră că Reprezentanții președinției belgiene vor veni și la următoarele noastre sedințe în această toamnă, acum când ne apropiem de această fază importanță de pregătire pentru perioada de după 2013. Deci, acum vă voi da cuvântul pentru a ne face prezentarea dumneavoastră introductivă. Vă mulțumesc! Doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte! Și profit de îndată de această ocazie de a vă spune că sunt încântat de faptul că lucrările noastre sunt urmărită de colaboratorii mei. Domnilor și domnilor deputați, sunt onorat să reprezint în fața dumneavoastră președinția belgiană a Consiliului Uniunii Europene. Și în această calitate să vă prezint programul de lucru în materie de politică de coeziune. Înainte de orice, aș dori să vă spun că politica de coeziune economică, socială și teritorială este o prioritate absolută a președinției belgiene. Așa cum știți, o președinție nu are opinie, nu poate avea opinie, deoarece nu poate să ia poziție într-o dezbatere. Însă are în schimb priorități, iar viitorul politicii de coeziune pentru perioada de după 2013 este o astfel de prioritate. De ce? Pentru că e o problemă de priorități și de calendar, așa cum știți. În toamnă, Comisia va publica cel al cincelea raport vizând coeziunea, iar acest raport va furniza o analiză detaliată a situației. Unde ne situăm în ce privește convergența economiilor noastre, în ce fel această politică contribuie la obiectivele strategice ale Uniunii, în ce fel această politică se articulează cu celelalte politici europene și cu politicile statelor membre. Iată doar câteva întrebări deschise care trebuie spuse încă de pe acum. Acest raport va conține și primele orientări în ce privește viitorul politicii de coeziune pentru perioada de după 2013, care va fi arhitectura globală a politicii structurale, care vor fi fundamentele sale strategice, în ce fel o vom putea articula cu strategia Europa 2020 și cum putem ține seama de noile provocări, în special cel al dezvoltării durabile, care sunt prioritățile asupra cărora trebuie să ne concentrăm. Și, de asemenea, cum să putem asigura o eficacitate sporită a acestor instrumente, care sunt tocmai fondurile structurale. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, mai multe lucrări pregătitoare s-au derulat deja. Cea de șa- cel de-al șaselea raport intermediar asupra coeziunii, studiul Regiuni 2020 sau raportul Barca. De asemenea, contribuțiile foștilor comisari pe politică regională, printre care și dumneavoastră, doamnă președinte. Ministrii politicilor regionale au abordat deja de mai multe ori acest subiect, fie la Marianske Lazne anul trecut, sub președinție cehă, sau ceva mai um, recent la Saragoza, sub președinție spaniolă. Consiliul European s-a preocupat de asemenea de această problemă în luna martie, notând că politica de coeziune trebuie să intervină în ce privește punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Pe 14 iunie, Consiliul a adoptat un set de concluzii pe marginea raportului strategic 2010, vizând aplicarea programelor perioada 2007-2013. Pe 14 și 15 aprilie, într-o sesiune plenară, membrii Comitetului Regiunilor au adoptat raportul lui Michel Schneider din Germania vizând viitorul politicii de coeziune. În fine, dumneavoastră și vă, domnilor și domnilor deputați, de luni de zile ați uh, declanșat această reflexie intensă și ați formulat mai multe rezoluții, printre care una chiar săptămâna trecută, vizând contribuția Uniunii Europene la politica regională și la lupta împotriva crizei economice și financiare, în special în cadrul obiectivului 2. Voi citi cu mare atenție și uh, documentul de poziție asupra politicii de coeziune pe care îl veți adopta chiar astăzi. Pe scurt, fie că e vorba de comisie, de consiliu sau de parlament, în capitale sau în regiuni, ne dăm seama că astăzi toată lumea reflectează, analizează, dar schițează deja și viitoarea politică. Prin publicarea celui de-al cincelea raport asupra coeziunii, pe perioada președinției belgene, pe care l-am evocat deja, doamnelor și domnilor, vom intra de-a dreptul în miezul problemei. Dar nu e doar o problemă de planificare. Politica de coeziune este întâi de toate înscrisă în tratate și ca atare se bucură de întreaga sa legitimitate. Apoi, președ... pentru președinția belgiană, politica trebuie să vizeze atât coeziunea economică, socială, cât și teritorială a Uniunii Europene. Acest lucru este îndeosebit adevărat în contextul economic și social actual într-o perioadă în care încă nu am definit clar contururile crizei și consecințele sale dezastruoase pentru ocuparea forței de muncă și pentru coeziunea socială. Prin comunicarea Comisiei Europa 2020, aceasta a arătat care sunt slăbiciunile structurale ale uh, economiei Uh, europene. Însă fondurile structurale sunt tocmai un factor de creștere durabilă pentru regiuni, teritorii și orașe. Aceste instrumente sunt o veritabilă pârghie pentru a uh, pune în aplicare instrumente structurale care să aducă efecte pe termen lung profitabile dezvoltării economice, precum și uh, crearea locurilor de muncă, un subiect atât de delicat. Uh, Politica de coeziune nu este oare un instrument de uh, însoțire fundamental în ce privește piața internă? Apoi, ce să spunem despre strategia Europa 2020? Eu unul doresc să vă spun că această strategie mizează pe politica de coeziune deoarece fondurile structurale sunt instrumentele de operaționalizare prin excelență ale strategiei Europa 2020. Ca atare, pentru președinția belgiană este de dorit ca acțiunea Uniunii Europene prin intermediul fondurilor structurale să fie nu doar menținută, ci și consolidată. Politica de coeziune trebuie să rămână un vector important al susținerii dezvoltării regionale și aceasta pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. În măsura în care este o politică esențială pentru Uniunea Europeană a viitorul acestei politici este o prioritate pentru programul președinției belgiene. Și este adevărat că ne începem președinția belgiană sub cele mai bune auspicii, în continuitate cu excelentele eforturi depuse de președintele precedente și de munca deosebită efectuată de președinția spaniolă și de Parlamentul European. Și mă gândesc aici la adoptarea unor propuneri legislative în ce privește simplificarea reglementării generale și asupra uh, FEDER. Principala miză pentru președinția belgiană este aceea de a asigura pertinența și eficacitatea viitoarei politici de coeziune. Uniunea Europeană are nevoie de această politică de dezvoltare economică. Da, Așa este și dacă da, atunci cum să o punem în aplicare? Vom propune statelor membre să reflecteze în două direcții în special. Întâi e vorba de a ținti prioritățile tematice de intervenție. Și aceasta în legătură cu strategia Europa 2020. Trebuie să vedem care sunt subiectele și temele prioritare și pertinente pentru politica structurală, dar de asemenea care sunt obiectivele de atins. De asemenea, va trebui să vedem în ce fel putem organiza concentrarea acestor teme. În acest cadru, vom dezvolta o metodologie de parteneriat cu, împreună cu Comisia pe aceste obiective strategice. Tot în acest cadru, ne vom întreba în ce fel putem articula politica noastră cu celelalte politici și instrumente europene, analizând avantajul comparat al diferitelor moduri de intervenție, ținând seama de nevoia de apropiere a obiectivelor comunitare din partea actorilor regionali și locali. Vom reacționa și în ce privește menținerea coerenței între fonduri structurale, FEDER și uh, FSE. Cea de-a doua direcție pe care o propunem este aceea a uh, unei țintiri geografice a politicii de coeziune. Se pune întrebarea dacă trebuie să menținem obiectivul de competitivitate regională și aceasta în complementaritate cu obiectivul de convergență, iar dacă da, pentru care regiuni și pentru ce priorități și în ce feluri. În plus, vom aborda problematica articulării între coeziune și competitivitate regională. Mai general, maniera de a aborda regimurile tranzitorii și diversele forme de modulare a ajutorului comunitar, în funcție de situațiile de prosperitate sau de dezvoltare ale fiecărei regiuni. Președinția belgeană va mai trata și alte problematici legate de arhitectura politicii de coeziune. Bună oară cea a polurilor urbane și vom vedea în ce fel uh, conceptul de coeziune teritorială ne poate ajuta. Mă gândesc bună oară la accesul la servicii și știu că uh, și ieri insistam cu toții asupra acestei probleme. Toate acestea se vor dezbate în special în reuniunea informală a ministrilor politicii de coeziune de pe 22 și 23 noiembrie 2010 la Liege, o reuniune la care am deja marea plăcere să o invit încă de pe acum pe doamna președinte, doamna Hubner. Dacă și comisia dumneavoastră o dorește, așa cum am spus uh, la început, voi veni cu mare plăcere să uh, vă dau un raport asupra acestei reuniuni. Vom aborda de asemenea evoluția cooperării teritoriale. Și ne vom întreba asupra valorii adăugate comunitare a strategiilor macroregionale. Această problemă va fi abordată de asemenea uh, în Consiliul Afaceri Generale în luna decembrie prin propunerea sa vizând strategia pentru Dunăre. Aceste tematici vor fi de asemenea abordate în cadrul conferinței la nivel înalt asupra cooperării teritoriale, organizată de către președinția belgeană pe 30 septembrie și 1 octombrie la Turne. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, îmi voi încheia intervenția asigurându-vă de întreaga mea disponibilitate față de comisia dumneavoastră. Cred că este extrem, extrem de important să întreținem un dialog cât mai strâns între instituțiile noastre. Ca atare, puteți conta pe președinția belgeană în rolul său de facilitator, de mediator al dialogului între instituțiile noastre. Vă mulțumesc! Euh, Vă mulțumesc și eu, domnule ministru, și acum aș dori să deschid dezbaterea. Mai întâi cuvântul domnul Lambert Van Nistelrooy. Ehm, mulțumesc, doamnă președinte. Ieri seară am avut o dezbatere cu membrii parlamentelor naționale și cu privire la modul în care putem coopera în contextul acestei um, comisii. Se poate spune că Belgia um, are o experiență, poate chiar cea mai bună experiență cu uh, guvernanța la uh, mai multe niveluri. Dar aș vrea să mă refer la un punct. Ați vorbit despre ceva foarte important ieri, um, care se referă la coeziunea teritorială. Doream să existe participare din partea statelor și regiunilor pentru a fi uh, foarte concreți în ceea ce privește coeziunea teritorială. agenda Lisabona a fost una care a depus prea multă povară asupra statelor uh, membre. Și, de fapt, am constatat că regiunile erau cele mai în măsură să, să o implementeze, de fapt, pentru că 70% din investițiile uh, în industrie au loc în regiuni. am uh, discutat despre uh, ideea referitoare la Europa 2020 uh, și anume de a face un fel de pact teritorial cu regiunile, cu statele mm, membre. Um, am lansat această idee, am trimis-o domnului Barroso, domnului Van Rompuy și au avut o reacție foarte pozitivă. Pare un lucru foarte logic bineînțeles că toată lumea are, toate statele membre au propriile structuri, propriile administrații, dar cred că ar putea fi foarte util să lansăm un program de 5 ani și în acesta să prevedem că, de exemplu, când este vorba de implementare financiară, fiecare stat membru se angajează să uh, facă ap- aplicarea programului cu ajutorul regiunilor. Și asta nu trebuie să fie numai vorbe goale, ci trebuie să fie soluții adaptate la nevoile fiecărui stat membru. Cred că trebuie să ne gândim acum, la începutul acestei legislaturi, să, intrăm, să semnăm un fel de contract, să spunem așa, un pact cu regiunile. Am uh, vorbit despre inițiative de tip uh, flagship, uh, de tip menite să ne dea un exemplu. Și am avut uh, astfel de discuții cu mm, sute de participanți. Apoi mai există și uh, problema eficienței energetice și aici uh, alocăm foarte multe fonduri. Dacă vorbim despre emisii de carbon și de schimbul de uh, certificate de emisii, putem și aici să purtăm o discuție foarte uh, fructoasă. Aș dori o reacție din partea dumneavoastră cu privire la această idee. Uh, poate ați putea fi chiar ambasadorul acestei idei, poate chiar în contextul zilelor porților deschise ce vor avea loc aici. Doamna Hübner spunea că vom discuta despre viziunile noastre cu privire la coeziune pe termen lung. Am discutat asta și ieri. Dar aș fi vrut să știu dacă cunoașteți această idee, dacă ar fi ceva ce ați dori să puneți pe ordinea de zi a reuniunii ministeriale informale? Avem o tradiție aici, în uh, comisie, să invităm mm, să fie invitați membrii ai acestei comisii, practic, la reuniunile informale. S-a întâmplat și sub președinția spaniolă și a funcționat foarte bine. Bineînțeles, nu toată lumea poate să ia cuvântul, dar uh, poate fi foarte util să existe mai mulți participanți. Vă mulțumesc. Elisabeth, Schröter, vă rog, pentru o întrebare. Mulțumesc. Cu mult interes am ascultat uh, faptul că vă interesează în mod special um, dezvoltarea dimensiunii geografice a fondurilor structurale. Aici este foarte important ce regiuni, din ce motiv cad sub ce obiective, pentru că până acum există din partea Uniunii Europene un singur criteriu și anume PIB-ul. de când Franța și raportul Stiglitz au pus sub semnul întrebării um, justificarea acestui criteriu, um, s-a a pornit discuția cu privire la alte criterii care ar putea fi adăugate PIB-ului pentru a descrie situația din regiuni. De exemplu, ar putea, fi, ar putea exista regiuni care au o medie mai mare de 75% din PIB, din media PIB-ului uh, european, dar care au o, o rată foarte înaltă a șomajului. Um, asta numai pentru a da un exemplu. Ce rol joacă această discuție în uh, cadrul președinției belgiene? Poate mai uh, luăm o întrebare. François Alonzi. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a la ceea ce a spus Elizabeth, grupul nostru dorește ca criteriul PIB să fie însoțit de alte criterii în evaluarea politicilor pe care trebuie să o facem. Și pentru a lupta împotriva și uh, pentru ca lupta împotriva schimbărilor climatice să fie un punct central al viitoarei politici, criteriul dioxid de carbon. Deci ce crede, ce părere aveți dacă am stabili un criteriu par, ă, de, pe regiune, nu doar PIB pe locuitor, ci și tone de dioxid de, car- de carbon pe locuitor? De exemplu, în regiunea mea insulară, consumul de dioxid de carbon pe locuitor din cauza impactului transportului uh, sunt mari. Uh, în alte regiuni uh, alimentate mai ales pe bază de cărbune, de asemenea emisiile sunt importante. Deci, cred că ar fi bine să putem uh, să avem date statistice și din acest punct de vedere pentru a favoriza politici capabile să aducă rezultate concrete și în ceea ce privește obiectivul legat de scăderea emisiilor. Deci ar fi bine ca cele două criterii să fie complementare. Să avem criterii pentru favorizarea biodiversității, dezvoltării culturale sunt criterii care, după părerea noastră, trebuie să intre în evaluarea politicilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vă dau cuvântul uh, pentru a răspunde. Vă rog! Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru această primă rundă de întrebări. Doresc să vă adresez mai întâi domnului Van Nistelrooy care a pus întrebarea legată de implicarea concretă a orașelor și regiunilor în strategiile noastre. Sunt absolut convins de faptul că strategia pe care o vom aplica la nivel european va fi sortită eșecului dacă nu vom reuși să punem jaloane pentru implicarea regiunilor și orașelor. Știm foarte bine că astăzi standardele noastre sunt abstracte dacă nu sunt uh, uh, acompaniate de participarea anumiților actori. În domeniul dezvoltării economice știm faptul că coeziunea se bazează pe un element fundamental și anume voința de a aplica în mod concret politici strategice. Sunt de acord cu următorul principiu. Avem anumite inițiative care au fost uh, luate și care au consecința că până acum politicile europene poate nu am uh, extins suficient uh, domeniul de participare și nu avem nici suficiente instrumente de monitorizare pentru a asigura succesul acestor politici. Pot să spun, pentru a asigura că țin la această idee și cred că aici în Parlament există o majoritate largă care, în acest sens, doresc să fiu un ambasador al acestei viziuni voluntare, implicând participarea tuturor uh, actorilor implicați. Pentru a ilustra acest lucru pot să spun că în ceea ce privește Belgia, Belgia are un mecanism prin care toate entitățile care fac parte din federație intră într-o pun, pun în, în aplicare în paralel cu strategia UE 2020 și strategia belgiană 2020 o monitorizare foarte strânsă în septembrie vom fi gata cu toate elementele care vor fixa liniile de parcurs. Vă spun acest lucru pentru că este un exemplu care nu este unul perfect. Știm care sunt calitățile și defectele țării noastre, dar această modestie ne face să fim și mai hotărâți în aplicarea strategiilor europene. Adăug că Consiliul Informal pe care vom consacra, consacra acestor politici va discuta aceste probleme și vom avea între noi o dezbatere în acest domeniu. Um, și ceilalți doi vorbitori mi-au pus întrebări, doamna Schroeter și domnul Alfonsi. Într-adevăr, astăzi ne punem întrebări. în legătură cu modul în care putem califica și cuantifica um, dezvoltarea economică. Ne întrebăm uh, dacă PIB-ul este un indicator suficient pentru a ne asigura o monitorizare satisfăcătoare a situației pentru toată lumea. Este evident că astăzi trebuie să ne gândim și la alte metodologii și la uh, alte instrumente. Nu voi vorbi aici despre teorii macroeconomice, dar dacă ar fi să-l cităm doar pe domnul Sen, premiul Nobel pentru economie, care a deschis uh, posibilitatea de a avea uh, alte instrumente alternative pentru evaluări, înțeleg interesul dumneavoastră pentru a deschide acest spectru analitic. Și este adevărat că în dezvoltarea durabilă se pune mai ales problema legată de emisiile de dioxid de carbon. Eu nu cred că emisiile de dioxid de carbon sunt suficiente ca atare, dar cu siguranță sunt un indicator care, de care trebuie să se țină cont. Ceilalți indicatori vor trebui să reflecte tot felul de situații. Într-adevăr, Efectul de prag al celor 75% este o temă la care ne vom gândi, mai ales în cadrul logicii de phasing out. Deci deschidem aceste posibilități de a ne gândi, încă nu știm răspunsul, dar când se ajunge la 74% și apoi se trece bara celor 75% și se ajunge la 76%, mă întreb dacă putem spune că din momentul în care s-a depășit pragul celor 75%, lucrurile sunt uh, clare și au uh, reintrat pe drumul, pe făgașul normal. Dar împreună suntem de acord că trebuie să ne gândim și la indicatori alternativi. Mă gândesc la acest uh, dispozitiv care integrează diferiți factori dincolo de PIB, cum ar fi rata șomajului, situații care nu le voi discuta acum aici. Deci, sunt absolut de acord în legătură cu principiul de a lua în considerare și alți indicatori. Știu că această discuție va dura mai mult decât uh, altele și nu aș dori nici să blocăm anumite dezbateri urgente pentru um, a face, a ne pierde în teorii legate de principii macroeconomice. Dar dacă dorim să menținem sistemul de coeziune, dacă dorim să avem obiective de creștere economică și ocuparea forței de muncă și să le împlinim, pe viitor trebuie să găsim uh, instrumente modelate în funcție și de alte valori uh, pe baza progreselor secolului 21. Mulțumesc. Domnul Victor Boștinaru are cuvântul. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru discursul și angajamentul dumneavoastră. Comisia Regii acordă importanță deosebită președinției belgiene, care trebuie să pregătească încă de acum cadrul instituțional formal și informal pentru ca viitorul politicii de coeziune să fie asigurat. Știți foarte bine cum am ajuns la soluția cu bugetul actual. Știți că, um, cât de acerba a fost lupta între cei care au sprijinit uh, coeziunea și celelalte state membre au fost uh, negocieri interminabile și până la urmă am ajuns la această soluție. Dar întrebările sunt următoarele. În primul rând, care este situația actuală în Consiliu? poziția Consiliului în legătură cu viitorul politicii de coeziune. În al doilea rând, ca și noi, parla, uh, cum, cum putem, uh, cum pot cele trei uh, instituții să lucreze împreună, Parlamentul, Comisia și Consiliul, pentru a câștiga timp și pentru a, a desena, a defini mai bine politica de coeziune și pentru a ajunge la o soluție soluție absolut necesară în interesul tuturor cetățenilor europeni. Și în fine, care va fi rolul președinției belgiene pentru a pregăti încă de pe acum condițiile unei discuții reale pentru a câștiga timp, pentru că timpul ne presează, chiar dacă suntem doar în 2010. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru uh, prezența dumneavoastră. Thomas Deutsch, please. Domnul Tomaștoici. Doamnă președinte, eh, Ținând seama și de toate cele auzite până aici, mă bucur să eh, notez și susțin pe deplin faptul că una din prioritățile președinției belgiene este politica de coeziune după anul 2013. Sunt de asemenea încântat să observ că modalitatea de abordare a acesteia este că această politică va fi strâns legată de strategia 2020. Permiteți-mi în același timp uh, o dra- un pic de ironie. În ultimele șase luni, nu a existat nicio instituție europeană care să nu se fi ocupat cu aceeași problemă, stabilind grupuri de experți, grupuri de lucru, comisii și comitete, în fine. În mod evident, domnul uh, comisar Han uh, este foarte angajat pe această problematică, însă și comisia noastră este extrem de angajată ce privește politica de coeziune, iar uh, Parlamentul a desemnat o comisie specială mm, pentru aceasta. Consiliul s-a ocupat uh, sub președinția spaniolă de acest lucru și se pare că o va face și acum. Comisia Regii este uh, extrem de interesată de toată această problemă. Întrebarea însă este următoarea. Are președinția belgiană o idee precisă asupra felului în care va lega sau va armoniza modul de gândire strategic al uh, tuturor acestor agenții, comitete și comisii care nu sunt uh, momentan armonizate, a căror activitate nu este armonizată. Uh, doar dacă reușim să armonizăm maniera de abordare a subiectului. Doar atunci vom reuși, altminteri vom uh, eșua. Partea cea mai uh, afectată rămâne cetățeanul european. În ce fel uh, liderii autorităților locale, bună oară, într-un sat polonez, ce poate face un primar, bună oară, în ce fel această persoană poate să planifice uh, viața cetățenilor sau politicile europene care s-ar putea aplica în acel sat. Aceste politici europene trebuie să devină mult mai transparente în viitor. Vă mulțumesc. Președinta. Mihai Cremopol. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε μια και μιλήσατε για βιώσιμη... Aș dori să ne spuneți, pentru că ați vorbit de dezvoltare durabilă, am dorit să ne răspundeți la întrebările care au uh, apărut în urma dezbaterii. Traversăm o criză care lovește din plin anumite regiuni și anumite țări ale Uniunii Europene. Aș dori ca atare să știu care sunt principalele orientări ale politicii regionale, în special pentru acele regiuni care au fost lovite din plin de criză, țările Baltice, țările Mediteranei, uh, Ungaria. Vă întreb ca atare dacă aceste regiuni vor fi ajutate pentru a pune în aplicare o politică anticiclică pentru a face față crizei și în ce fel uh, li se va acorda asistență pentru a traversa aceste momente dificile. durabilitatea poate fi considerată ca un lux în anumite țări, inclusiv în țara mea, și aș dori să știu dacă aceste țări pot fi ajutate pentru a face investiții legate de durabilitate. Vă mulțumesc. Uh, domnule ministru, dacă puteți reacționa, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să reluăm intervențiile în uh, ordine. Răspunzându-i domnului Boștinaru, aș dori să vă spun câte ceva despre situația din Consiliu și viitorul politicilor de coeziune. Consiliul nu s-a pronunțat încă în mod formal în ce privește aceste politici. Încă nu există propuneri de comunicări. De ce? Pentru că există elemente prealabile care vor interveni. E vorba de evaluarea bugetului E o problemă fundamentală. Cu ce mijloace? Avem mijloacele? Dorim să le destinăm acestor scopuri? Care sunt așadar mijloacele? Iar uh, elementul pe care într-adevăr îl vom folosi este acela de a convinge de utilitatea politicilor de coeziune și o să o fac nu doar pentru că sunt convins uh, de utilitatea politicilor de coeziune, ci de asemenea sunt convins că mulți observatori noi vom putea efectua o dezvoltare economică prin intermediul politicilor de coeziune. Fără coeziune, uh, ne situăm ca adversari ai uh, dezvoltării economice. Fără politică de coeziune, cred că suntem condamnați să ne confruntăm cu încă și mai multe dificultăți. Cum ne putem implica? Ei bine, cred că există o serie întreagă de dezbateri care se cer uh, efectuate. Ceea ce rețin din intervenția domnului Deutsch este faptul că voi putea, aș putea utiliza ironia în ce privește numărul de seminarii, instituții, tipuri de reflexie, voințe proclamate în ce privește aplicarea strategiilor noastre. Însă, la un moment dat, vom trăi realmente aspectele concrete ale politicilor noastre. Nu cred că mai putem continua să trăim așa cum o facem opacitatea mecanismelor este percepută ca atare de cetățeni. Nu vorbesc aici de persoane ca dumneavoastră care au expertiza acestor probleme. Și chiar și unii experți, uneori în viața de zi cu zi, ă, pierde asemenea aspecte. Însă e vorba de actorii de pe teren, când vorbim de autorități locale, mm, Aici este punctul sensibil și cum putem articula lucrurile. Iar profilul strategic al Uniunii Europene trebuie să intre într-o logică pe care o numesc a pâlniei. Trebuie acoperit spațiul de sus în jos, însă trebuie să dăm nu doar sentimentul, ci și certitudinea celor care aplică o astfel de strategie că acele măsuri propuse sunt cele mai eficace și trebuie spuse în practică. Și măsura succesului va fi aceasta. Dacă există o strategie concertată și un interes pentru a le pune în aplicare pe teren, acest lucru se va face. Iar interesul de unde vine? Ei bine, din conjugarea strategiilor. Și cred că primul lucru pe care îl putem face într-adevăr este de a garanta faptul că dacă ne înscriem într-o strategie, câștigăm mai mult decât dacă mergem pe lângă strategie. Dacă la un moment dat și poate ați citit o scrisoare deschisă scrisă la vremea la care domnul Van Rompuy uh, intra pe post. Și se spunea, avem nevoie de mari strategii transversale și dacă eram preocupați de politica de coeziune, puteam să înțelegem că poate într-o bună zi politicile de coeziune puteau să vină să alimenteze aceste politici transversale. Ei bine, nu cred că trebuie să ne preocupăm în ce privește principiile. E logic ca unele să fie înscrise în celelalte, nu există contradicție, chiar dacă o politică nu se reduce uh, în mod necesar la cealaltă. Însă convingerea pe care am dobândit o este următoarea. Dacă dorim ca strategia 2020 să fie fructificată în toate sectoarele, atunci, în același fel, trebuie să facem ca toți cei care contribuie la această strategie să fie răsplătiți. Și nu vorbesc neapărat de bani aici, vorbesc de tot ce înseamnă creștere și demonstrația faptului că aceste strategii funcționează. Uh, slăbiciunile economiei noastre a fost, au fost uh, revelate de um, uh, cele ce s-au petrecut și e vorba de um, um, verigile cele mai uh, slabe din lanț. Iată de ce președinția trebuie să găsească care sunt punctele focale și prioritățile asupra cărora trebuie um, insistat și investit. Fiecare trebuie să înțeleagă că trebuie să se înscrie pe aceste direcții specifice și sper că, uh, în parte, ironia legitimă pe care uh, o avem în dezbaterile uh, seci să fie combătută prin fapte. E adevărat că anumite obiective trebuie recadrate, reorientate. Și în acest fel uh, doresc să răspund domnului Tremopulos. Astăzi există o stare, de fapt, un filon uh, și Poate fără să credem am uh, epuizat acest filon, iar viitorul, eu cred, că este al celor care cred, ca și mine, că concentrându-ne pe noi polimeri, pe noi resurse care uh, încep să se diminueze, uh, trebuie să ne concentrăm pe felul în care trebuie să consumăm mai puțină energie, făcând totodată mai mult. Trebuie să facem uh, alegeri economice prin strategii transversale și să le aplicăm pe teritorii pe care dorim să le dezvoltăm. Iată cheia de boltă a viziunii noastre. Iată elementele fundamentale care se regăsesc în politicile regionale. Pentru că e limpede că nu există economie ce să asigure dezvoltarea durabilă dacă în spate nu există regiuni mobilizate. Acum, răspunzând la o întrebare care a apărut în mai multe intervenții în manieră transversală, cred că trebuie să continuăm ca atunci când vorbim de aplicarea politicilor de coeziune să apară un marcaj, un balizaj pentru a vedea de fiecare dată ce anume în politicile aplicate aduce valoare adăugată. Când am investit mijloace în politica de coeziune, trebuie să ne asigurăm că există și o răsplată. Uh, demonstrația nu vine prin afirmare, ci prin eficacitate și uh, atunci apare și marcajul, balizajul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Madeleine. Merci, monsieur le ministre. Et... Euh, mulțumesc, domnule ministru. Bine ați venit la ședința comisiei noastre și sper că vom avea și alte ocazii pentru a ne întâlni cu dumneavoastră. Am mai multe întrebări. Puteți să ne vorbiți despre rolul președinției dumneavoastră, ce rol va da președinția dumneavoastră dimensiunii urbane a arhitecturii politicii de coeziune. Știți, domnule președinte, că în majoritatea orașelor mari în Uniunea Europeană PIB-ul crește din nou, dar disparitățile sociale cresc și ele foarte mult. Aș dori să știu care va fi locul politicii de incluziune socială în cadrul politicii de coeziune. Care vor fi prioritățile dumneavoastră? Locuirea, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor? Ați vorbit adineori despre participare. După cum știți, peste câteva zile vor fi publicate concluziile uh, programului urban care a pus uh, problema participării tuturor actorilor de la nivel local. Puteți să folosiți uh, aceste progrese în alte proiecte pe viitor? Și voi încheia, domnule ministru, legătură cu o întrebare legată de buna guvernanță. Care este poziția președinției belgiene în legătură cu metoda deschisă de coordonare? Trebuie aceasta menținută, modificată, suprimată? Iată, care au fost întrebările mele. Mulțumesc! Mersi beaucoup. Vă mulțumim. Are cuvântul acum doamna Erika Mann. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, niin kuin on todettu, puheenjohtaja... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, după cum ați spus, președinția joacă un rol important în viitorul politicii de coeziune și ne bucură foarte mult faptul că ați venit să purtăm această dezbatere. Cred că este important să vedem uh, politica regională într-un sens mai larg uh, și asta având în vedere viitorul și uh, strategia Europa 2020. Personal sunt preocupată de conflictul dintre politica de coeziune și obiectivele Europa 2020, mai ales în ceea ce privește bugetul. Cred că ar trebui să putem vedea legătura dintre politica regională și obiectivele prevăzute în strategia Europa 2020. Este foarte important pentru noi să se mențină bugetul actual, pentru că dacă acesta este redus și regiunile suferă de pe urma acestor reduceri de buget, acest lucru va afecta în mod negativ și strategia Europa 2020. Este așadar foarte important ca cei responsabili de această politică să poată să um, analizeze în mod corect această problemă. Ați vorbit despre accesul la servicii și comisarul Han a vorbit despre asta ieri în, mai ales uh, cu privire la asigurarea uh, conexiunilor de internet de bandă largă în toate zonele. Cred că ar fi ceva foarte important pentru a crea mai multe posibilități în regiuni. Chiar și zonele mai îndepărtate ar avea acces la astfel de servicii. Ați vorbit despre diferite criterii și colegii au menționat asta uh, pentru selectarea regiunilor. Este foarte important acest fapt. Avem nevoie de mai multe criterii uh, dincolo de criteriul PIB-ului. Este un aspect important, uh, mai ales în zone puțin populate. Un alt criteriu important uh, pentru viitor, și sper că acest lucru se va discuta și la nivel de Consiliu, aș dori chiar să vă întreb dacă n-ați discutat deja despre asta, și anume, anume despre faptul că avem o populație pe cal, care îmbătrânește, iar situația se va înrăutăți în următorii 5-10 ani. Impactul va fi major și de aceea ar fi important ca politica regională și politica de coeziune să stabilească criterii pe care le-am putea utiliza pentru a face față acestei provocări și pentru a sprijini zonele care au probleme serioase cu populația în curs de îmbătrânire. Este un aspect care va avea un impact asupra competitivității acestor regiuni în viitor. Vă mulțumesc și sper să vă revăd în viitor. Nu-l văd pe Sean Kelly. Domnul Vlasac. Vă mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru. Am ascultat cu interes intervenția dumneavoastră. Mă bucur că pentru președinția belgiană uh, politica de coeziune este o prioritate. Dacă dorim însă să alocăm fondurile cum trebuie, trebuie să putem să uh, putem măsura eficacitatea acestora. Știm că există fonduri alocate de ani buni uh, însă acest lucru nu duce la uh, creșterea PIB-ului în aceste regiuni. Pregătiți o, un control al eficienței utilizării fondurilor? Și a doua întrebare se referă la, finan- la finanțare. Deja perspectiva financiară actuală face posibil ca fondurile să fie delegate, transferate la cel mai jos nivel, și anume la nivelul localităților. Din câte știu eu, numai două orașe din țările de jos au utilizat această posibilitate și nu avem niciun fel de informație cu privire la uh, rezultatele acestor uh, fonduri alocate. La asta ne referim și cu o abordare integrată, și anume să utilizăm fondurile cât mai bine posibil. Am uh, solicitat orașelor să, organi- să uh, elaboreze Uh, planuri de uh, dezvoltare integrată. Uh, M-ar interesa dacă aveți aceste planuri, pentru că de acestea depind și programele precum Jessica. Din câte știu, acest instrument financiar nu a fost utilizat foarte des. O altă observație și anume cu privire la uh, parteneriatele public-private, respectiv posibilitatea cofinanțării prin parteneri privați. Cred că nu sunt folosite în mod suficient aceste parteneriate public-private pentru că nu au fost suficient de bine evaluate. Credeți că ar trebui să avem mai multe astfel de proiecte? Domnule ministru, pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte pentru a răspunde diferit, um, deputaților care au pus întrebări. Mai întâi abordez o chestiune care a apărut uh, în două dintre cele trei intervenții. E vorba de dimensiunea urbană a dezvoltării. Doresc să vă spun că sunt convins că astăzi nu putem să ne gândim uh, la modul în care se articulează teritoriul, la coeziune, la politica regională, fără o viziune care să integreze rolul orașelor, zonei urbane, metropolizării. Și aș vrea să-i asigur pe cei care s-ar teme că astfel am uitat zonele rurale. Trebuie să vedem dezvoltarea în mod multipolar. Dar haideți să începem cu uh, zonele urbane, cu urbanizarea. Este un aspect care ne preocupă foarte mult, pentru că astăzi orașele reprezintă uh, concentrate ale civilizației noastre cu provocări care cresc exponențial. Când vorbim astăzi despre incluziune socială, știm foarte bine că, din păcate, în centrele urbane, în fenomenul de urbanizare există diferențe sociale foarte mari care duc la probleme care trebuie să facă parte din analiza noastră generală. Doresc să vă spun că această președinție belgiană a dorit ca incluziunea socială să fie și ea o temă majoră, de aceea vom organiza un eveniment uh, și anume un, o conferință în legătură cu Fondul Social European în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale care avea loc la Bruxelles pe 18 și 19 noiembrie. Astfel, vă invit aici, fac publicitatea acestui eveniment. Al doilea eveniment pe care doream să, uh, al doilea aspect pe care vreau să subliniez este faptul că orașul acest fenomen de urbanizare reprezintă o provocare teritorială majoră, nu doar în ceea ce privește amenajarea teritoriilor și dezvoltarea economică, ci și pentru că, prin definiție, Vede, acest aspect are dimensiuni transfrontaliere. Vedem că polii metropolitani majori uh, au dimensiuni care depăsesc uh, teritoriile naționale. Uh, Aș dori să spun că președinția belgiană va consacra un seminar și acestui aspect, care, seminar care avea loc la Turne, care se va baza pe experiențe care au loc uh, în întreaga Uniune astăzi, uh, cum se întâmplă, de exemplu, în uh, polul urban Lille, Coultre, Tourne, deci în zona transfrontalieră Franța-Belgia. Dar, bineînțeles, avem nevoie de mijloace financiare pentru politicile noastre. Nu e un secret pentru nimeni faptul că criza economică și financiară costă mult și trebuie să facem alegerile corecte. Trebuie să ne orientăm alegerile în funcție de priorități. Am spus că pentru strategia 2020 și politica de coeziune, trebuie să fim atenți la același lucru, să ne concentrăm mijloacele acolo unde putem obține cele mai multe rezultate în termene rezonabile, posibil de evaluat și care să fie un fel de rețete ale succesului. În acest uh, punct de vedere, ce întrebare ne-am pus cu toții, cu puțin timp în urmă și de altfel ne punem în continuare – în cadrul uh, negocierilor bugetare. Știm că Uniunea Europeană uh, are buget limitat. Fiecare stat membru, chiar statele generoase, al căror obiectiv este să sprijine o politică federală europeană, își spun că trebuie să controleze cum se cheltuiește fiecare cent. Și în acest context, independent de, de principiu, trebuie să vedem cum se organizează masele bugetare în Uniunea Europeană. În principiu e vorba de două aspecte. Masa bugetară pentru politicile de coeziune și cea pentru politicile agricole. Deci, când uh, Uh, se vorbește despre reducerea bugetară, se citează, bineînțeles, domeniile de, cu cheltuielile cele mai mari, cele pe care le-am menționat. Noi, președinția, dorim să nu intrăm în arbitraje dificile care ar duce la rezultate care ne-ar destabiliza. De aceea, în prezentarea pe care am făcut-o la început uh, și răspunsurile mele la întrebări, am amintit de mai multe ori că un uh, obiectiv nu trebuie să fie în contradicție financiară, bugetară cu altul. Când facem politică de coeziune, ea trebuie să se înscrie în politicile strategice, repet, fără a face politică din politice de coeziune singurul instrument de politici strategice. <clears throat> Acestea fiind spuse în legătură cu arbitrajele. Vom vedea, oricum răspunsul vom avea doar în 2011, vom vedea cum va continua dezbaterea bugetară pentru următoarea perioadă de programare. Dar ne puteți și dumneavoastră ajuta. Rolul dumneavoastră este să aveți uh, o atitudine ofensivă, dimatică, pentru a ne aminti utilitatea acestor politici în legătură cu implicarea uh, autorităților locale. E adevărat că această implicare, amintită deja din auri, la care revenim acum, ne dă sentimentul că la început nu va fi simplu, pentru că a implica autoritățile, autoritățile locale înseamnă a le explica mai întâi interesul lor pentru asta și apoi înseamnă a garanta că structurile de la nivel național și regional vor uh, spune autorităților locale cum se pot implica. Vor aștepta implicarea acestora fără a le mai da sentimentul că pot să facă orice. S-au pus întrebări și în legătură cu îmbătrânirea. Acesta este într-adevăr o provocare demografică cu conotații teritoriale, pentru că vedem că îmbătrânirea este foarte inegală. Vă aș da exemplul uh, țării unde ne aflăm astăzi, regiunea Bruxellesului este una care, din punct de vedere demografic, întinerește, Flandra îmbătrânește destul de rapid și uh, regiunea Valona îmbătrânește și ea, dar mai puțin rapid. Deci, iată, într-o singură țară micuță uh, pot să existe situații regionale din punct de vedere demografic destul de diferite. Uniunea Europeană, în politicile sale de coeziune, trebuie să integreze acest factor este unul dintre motivele pentru care considerăm că îmbătrânirea, care este o nouă provocare dincolo de dezvoltarea durabilă, este o preocupare și politica de coeziune pentru noi trebuie să răspundă acest, acestei preocupări în fiecare policy mix de realizat, de pus în practică la nivel regional. În ceea ce privește controlul, Comisia a făcut propuneri noi pentru a revizui reglementările financiare. Uh, am luat uh, cunoștință, la cunoștință aceste propuneri. Ministrul bugetului, colegul meu, va studia aceste propuneri. În ceea ce privește politica regională, este clar că trebuie să se îmbunătățească controlele și metodele de audit, pentru că dacă vorbim despre credibilitate, uh, aceasta, bineînțeles, trebuie să implice acest lucru. Iată, doamnă președinte, am încheiat cu răspunsurile. Mai avem doi colegi pe listă și apoi vom încheia discuția. Sean Kelly și apoi Sofie Oconi, vă rog. Thank you, Madam Chair. Firstly, apologies, I had to take a call. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. A fost un accident în circumscripția mea și a trebuit să mă ocup de asta. În ceea ce privește politica regională, am fost la Mannheim acum câteva săptămâni, uh, care beneficiază de uh, finanțare sub obiecti- obiectivul 2 și trebuie să vă spun că a fost una dintre cele mai plăcute experiențe pe care le-am avut de când sunt aici. Am văzut spirit de întreprinzător, uh, incluziune sociale, toate, toate acestea asigurate de finanțarea sub obiectivul 2. Așadar, aș susține uh, sprijinul unor orașe precum Mannheim. În ceea ce privește propria mea țară, încă încerc să-mi dau seama cum au fost clasificate zonele. Uh, clasificarea a fost arbitrară, artificială. Estul, care este uh, mult mai uh, uh, bine dezvoltat decât restul, a fost uh, luat ca o bucată întreagă, uh, dar există zone care au nevoie de uh, sprijin. Limerick este, de exemplu, mai sărac decât Galwick, dar uh, există, din cauza acestor clasificări, posibilitatea ca zona să nu beneficieze de ajutoare. Întrebarea mea este, este posibil să Uh, se reclasifice regiunile uh, după um, niște criterii care să fie uh, mai logice. Doamna Oconi, vă rog. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues. Domnule ministru, doamnă președinte, dragi colegi, am constatat cu bucurie, domnule ministru, în ce fel constatat o prioritate politica de coeziune a președinției dumneavoastră și, așa cum ați spus, pare să fie un adjuvant indispensabil politicilor economice și în niciun caz un concurent. Câteva observații. Întâi, Am susținut mereu simplificarea procedurilor administrative legate în special de fondurile structurale. Cred că această politică este una dintre cele mai frumoase politici ale Europei, deoarece permite permite o adevărată coeziune teritorială, însă permite de asemenea să uh, facem ca Europa să fie mai concretă pentru cetățenii noștri. Numeroase state uh, au marcat uh, un mare absenteism la diversele alegeri și aceasta cred că uh, amendează politicile noastre. Ori politica de coeziune validează intervenția Europei pe teritoriile noastre, fie că e vorba de inovație, cercetare și așa mai departe. Uh, dosarele legate de fondurile structurale și politica de coeziune sunt niște dosare extrem de complexe și grele și că denaturează uh, imaginea acestei politici în teritoriu. Uh, actorii locali au o viziune negativă asupra acestor politici, tocmai din cauza complexității uh, uh și poverii pe care o reprezintă aceste dosare. Și doream să vă întreb ce credeți despre toate acestea și dacă ați putea eventual să abordați ca prioritate alături de noi această simplificare a procedurilor? Au fost uh, adoptate o serie uh, de rapoarte aici în Parlamentul European pe această temă. În al doilea rând, politica de coeziune este una dintre cele mai frumoase ale Europei, așa cum spuneam, însă ea este în pericol. Știm cu toții și auzim, <clears throat> vorbindu-se tot mai mult de diverse proiecte care uh, țintesc o dezmembrare a politicii uh, coeziunii tocmai prin uh, proiecte specifice, fie pe transporturi, fie în ce privește ocuparea forței de muncă, fie proiectele FSE. Cum abordați această problematică și care este reacția dumneavoastră? În ultimul rând, am avut șansa de a participa la reuniunea informală a ministrilor în ce privește um, locuințele ce s-a ținut la Toledo și e limpede că pentru noi europeni este foarte important să avem o politică a locuințelor sociale și vreau să știu cum percepeți în următoarele șase luni această politică a uh, locuințelor sociale. Vă mulțumesc! Doamna Coni. Merci, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Voi răspunde întâi domnului Kelly privitor la limite. Sigur, este o întrebare care a fost pusă astăzi în trei maniere diferite. Mai întâi, în ce privește agregatele sau indicatorii economici. Ce indicatori economici ne permit astăzi să calificăm creșterea? PIB-ul este oare suficient și satisfăcător? Iar răspunsul, în mod evident, este că trebuie să evoluăm în ce privește o îmbogățire a indicatorilor macroeconomici pentru a defini criteriile de dezvoltare. Cea de-a doua formă de limitare sunt modalitățile de acțiune. Modurile de a acționa în materie de politică de coeziune nu ating oare astăzi uh, anumite limite? Nu trebuie oare să fim mai proactivi în ce privește participarea și răspunsul uh, pe care noi l-am dat în dialogul nostru este că da, mai rămâne și o a treia limită, aceea a teritoriului. Atunci când am vorbit adineauri de uh, fenomenul integrării strategiilor metropolitane, vorbim despre același lucru. Trebuie să vedem limitele teritoriale uh, din punct de vedere abstract, uh, a circumscripțiilor, arrondismentelor și așa mai departe, sau dintr-o perspectivă mai concretă, acolo unde există probleme. Trebuie să reflectăm asupra felului în care putem progresa acolo unde problemele apar în mod punctual. Există orașe care uneori se află la o distanță de câțiva kilometri, dar care sunt extrem de diferite în natura lor și prin indicatorii economici, așa încât eu pledez pentru o reflecție pe această teme și această reflecție, iată, o demarăm aici. În ce privește simplificarea, Așa cum am spus-o și mai înainte, am senzația că unul dintre handicapurile politicii noastre este caracterul oarecum ermetic pentru unii dintre actori. Sigur, nu e vorba de experți care cunosc bine materia și care cu talent uh, îi dau viață. Însă, dacă ne dorim un viitor pentru aceste politici, trebuie să reflectăm mai mult asupra modalităților de punere în aplicare. Dumneavoastră care aveți uh, putere legislativă de inițiativă extrem de importantă, Consiliul care are aici un rol oarecum echivalent, reflectând asupra simplificării, noi suntem cei care trebuie să facem să lucrurile să avanseze prin niște propuneri. Propunerile sunt de natură diversă. Uneori e vorba de uh, propunere legislativă, alteori e vorba de uh, reglementări. Uh, Uneori e vorba de uh, niște constrângeri, cerem mai mult control uh, și în același timp mai multă simplificare. Complexitatea nu înseamnă și că folosirea este una complexă. Anumite mecanisme pot fi extrem de complexe, dar în ce privește folosirea lor, punerea lor în aplicare ca servicii, nu mai sunt la fel de complexe. Uh, Doresc să închei prin a insista asupra unei nevoi. O nevoie de reflexie. Acum, asupra problemei vizând felul în care regiunile își pot asuma, își pot apropia, la fel și comunitățile locale, dispozitivele pe care noi le oferim, deoarece simplificarea trece prin informare, să nu uităm. Am arătat de mai multe ori acest lucru. Informația pe care o putem furniza și claritatea acestei informații vor fi decisive. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Spune, uh, președinte, doresc să mulțumesc în numele tuturor uh, domnului uh, ministru pentru că am putut aborda un spectru foarte larg de probleme am apreciat enorm uh, disponibilitatea dumneavoastră de a vă angaja în această dezbatere și în numele colegilor sperăm să avem o excelentă colaborare. Uh, contăm pe prezența dumneavoastră pe durata președinției belgiene și, de asemenea, uh, vă suntem recunoscători pentru invitațiile pe care ni le lansați la diversele evenimente pe care le organizați și cred că putem să vă mulțumim foarte mult pentru uh, colaborare. Și cred că o putem face în modul în care o obișnuim noi aici, adică aplaudându-vă. Mulțumim! We are, uh, thank you also the... Mulțumesc de asemenea colegilor maghiari, uh, ușa noastră este mereu deschisă. Mulțumesc. Dragi colegi, acum sunt, trecem la perioada de uh, votare și aș aprecia să facem o testare a uh, cardurilor, a cartelelor de vot. Așadar, un test. Putem deschide votul. Votul este deschis. Vă rog, colegi, să votați. Este un test. No, not everybody voted. Nu a votat toată lumea. Votul este închis. Se pare că funcționează. Toată lumea este mulțumită. Vă rog, da? A fost o intervenție fără microfon dar, spune doamna președinte, uh, veți putea vota cu ridicarea mâinii. Așadar, trecem la punctul 6, suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale și în regiunile autonome Madeira și Azore. Începem cu votul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Așadar, trecem la votul electronic pentru întregul uh, proiect de rezoluție legislativă. Votul se deschide. Votul se închide. 38 pentru o abținere. Plus 1, deci 39 pentru. Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Punctul 7, dacă țineți minte, v-am spus că este amânat. Trecem la raportul domnului Giorgio Stavrakakis, politica maritimă integrată. Aici votul este mai important, mai uh, complex. Avem 34 de amendamente și amendamente de compromis. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Cine se împotrivă? Abțineri este adoptat. Trecem așadar la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Trecem mai departe la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 8. Da? Domnule Angurakis, vă rog. Domnule președinte, amendamentul meu este compatibil cu textul din punctul meu de vedere. Aș dori așadar să fie supus la vot. Vă mulțumesc. Are cineva obiecții? Dacă nu, atunci votăm amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins, domnule Angurachis, din păcate. Amendamentul 9. Pentru? Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. Nu dorește nimeni să se verifice. Este adoptat. Bun. Trecem la amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Verificăm. Trebuie să, utiliz- să folosim și mașina. Așadar, verificăm 23. Votul este deschis. Votul se închide. 30 pentru, 11 împotrivă, o abținere. 20... 24 uh, este caduc. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem așadar la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 34. Este retras. Așadar, votul final cu privire la proiectul de aviz. Votăm electronic. Votul este deschis. Se închide votul. 39 pentru. Un vot împotrivă, două abțineri. Cu aceasta am încheiat votul. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, raportul privind activitatea grupului de lucru privind viitorul politicii de coeziune. Aș dori numai pentru a vă aminti tuturor să vă spun că la începutul uh, lunii noiembrie de anul trecut, uh, Comisia Regii a decis să creeze acest grup de lucru informal cu dub- un dublu obiectiv, și anume doream să urmărim uh, prin acest grup lucrările grupului la nivel înalt de sub auspiciile Comisiei, Uh, pentru a uh, reflecta cu privire la viitorul politicii de coeziune și, în al doilea rând, să pregătim recomandările Comisiei Regii cu privire la aspecte importante din punct de vedere al deciziilor uh, privind viitorul politicii de coeziune. Până acum am avut cinci reuniuni, în timpul tuturor acestora am avut schimburi cu funcționari la nivel înalt ai Comisiei, care ne raportau cu privire la dezbaterile ce aveau loc la grupul de nivel înalt. După fiecare reuniune a grupului de lucru, am trimis tuturor membrilor Comisiei Regii procesul verbal al acestor uh, reuniuni. Aș vrea să vă spun că avem rezultatul acestor uh, luni de negocieri și discuții și de dezbateri. Există un document elaborat de acest grup de lucru cu privire la viitorul politicii de coeziune. Bineînțeles, uh, există în acest raport uh, o listă non-exhaustivă a punctelor importante, dar care reflectă și poziția grupurilor uh, cu privire la viitorul politicii de coeziune. Sunt chestiuni asupra cărora am căzut de acord în rândul grupurilor politice, am decis și să nu intrăm în detalii în această etapă. Am discutat acest uh, document în reuniunea coordonatorilor din 21 iunie și am, am finalizat acest document în formă scrisă. Vinerea trecută l-am trimis tuturor membrilor Comisiei Regii uh, în perspectiva uh, exprimării sprijinului astăzi a întregii comisii pentru acest document. Așadar, vă rog să sprijiniți aceast, acest document. Lambert, doresc să intervii? Doreai să iei cuvântul sau doar să sprijin documentul? Ca să sprijin documentul. Domnul Van Nistelrooy. Poate ar fi înțelept să obținem mai multe informații, pentru că ne-ați dat niște informații uh, în, timp, în momentul în care uh, lumea venea înspre sală nu ne-ați informat cu privire la document azi dimineață, ne-ați informat cu privire la votul în plen, dar poate ne puteți da unele informații esențiale pentru votul ce va urma în plen. În această dimineață, la comunicările președinte, v-am informat cu privire la deciziile coordonatorilor uh, la ultima reuniune ce a avut loc la Strasburg. Am decis uh, că vom avea întrebare orală către uh, Comisia Europeană cu privire la aspecte esențiale legate de politica de coeziune. Dorim să avem această dezbatere și întrebare orală în prima sesiune din octombrie. În acest context am decis și să avem un proiect de rezoluție. Secretariatul înainte de reuniunea extraordinară pe care o vom avea pe 6 septembrie, vă va distribui un proiect de rezoluție care va reflecta exact acest document de poziție pe care încercăm să-l sprijinim astăzi. Vom utiliza acest, această luare de poziție uh, ca uh, conținut pentru uh, viitoarea rezoluție pe care vom vrea să uh, o supunem la vot odată cu întrebarea orală la începutul lui octombrie. Așa dorim să utilizăm acest document de luare de poziție. Dar acum documentul de luare de poziție va fi trimis împreună cu o scrisoare a mea uh, către președintele Comisiei Europene și către președintele Parlamentului European și, uh, și comisarului Han bineînțeles, uh, va fi uh, un document pe care îl vom publica și pe internet, deci va fi public și toți cei care vor accesa pagina noastră de internet vor putea să îl acceseze. Bineînțeles, și dumneavoastră uh, puteți utiliza acest document pentru promovarea pozițiilor noastre. După ce îl veți fi sprijinit și dumneavoastră, va deveni un document public. Lambert? Deci, poziția formală este că acceptăm acest document pentru că am lucrat la el și vă mulțumesc pentru inițiativa pe care ați luat-o, însă, pe baza acestei proceduri, s-ar putea ca la începutul lui septembrie să avem posibilitatea de a depune amendamente, pentru că va fi o rezoluție formală adoptată de Comisia Regii, deci totul va fi deschis. Dacă avem consens politic, nu vom începe o dezbatere întreagă cu privire la detalii. Nu este ultimul moment în care putem spune ceva, dar cunoscând procedura și cunoscând modul în care funcționează acest uh, for, cred că acesta este momentul uh, potrivit. Da, eu spun să sprijinim această poziție, să acceptăm această procedură și nimeni nu va fi uh, limitat uh, în pozițiile sale pentru asta. Da, explicația. Pe 6 septembrie vom discuta amendamentele pe baza proiectului de raport, de propunere venit din, uh, din partea secretariatului, care care va deveni o rezoluție, apoi vom avea termen pentru amendamente și vom vota în a doua sesiune din, din septembrie. Avem două uh, sesiuni în septembrie. Ce, um, domnul Angurakis, doreați să luați cuvântul și apoi domnul Gudmanis și apoi domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să spun următorul lucru. După cum știți, noi ne-am exprimat uh, o serie de rețineri cu privire la acest document, iar aceste rețineri uh, există în continuare. Sunt de acord cu procedura, în schimb, și uh, ne vom menține poziția și vom face amendamente în septembrie când dezbaterea va avea loc. Dar dacă decidem că este un document al comisiei noastre, trebuie să fim cu toții conștienți că există o serie de rezerve și de rețineri. Mulțumesc, domnule Angurakis. Aș dori să vă amintesc tuturor că grupul uh, pe care îl reprezintă domnul Angurakis a decis să nu participe la grupul de lucru Uh, deci nu a participat la rezultatele pe care le-am obținut în urma unor uh, luni întregi de lucrări. Înțeleg că nu veți uh, dori să semnați acest document, dar, bineînțeles, comentariile și amendamentele dumneavoastră vor fi binevenite în septembrie. Domnul Gostmanis, mulțumesc, doamnă președinte, dar acesta este un document din grup de lucru, nu este un document al Comisiei. Dacă este un document al Comisiei, trebuie de discutat și votat aici. De aceea nu pot fi de acord cu ideea că acesta ar fi un document al Comisiei. Cu tot respectul față de dumneavoastră, vicepreședinți și coordonatori, este un document bun, dar nu este unul al Comisiei. Ce înseamnă că îl sprijinim, că îl adoptăm, că îl luăm la cunoștință sau... Dar îmi pare rău, acesta nu este o comisia, uh, un document al comisiei. Lucrați în grup de lucru și apoi spuneți că s-a rezolvat totul și veniți în comisie și ne spuneți că trebuie să sprijinim documentul. Nu așa trebuie procedat. Putem lua la cunoștință acest document, puteți să-l puneți pe uh, internet, dar în partea grupului dumneavoastră de lucru. Nu este un document al comisiei. Dacă e document al comisiei, trebuie să votăm fiecare rând. Altfel nu pot fi de acord cu astfel de procedură. Mulțumesc! For being... Îmi pare rău că sunt uh, cam rea, dar aș spune că cât că nu v-ați făcut treaba în grupul politic. Inform, v-am inform, am căzut de acord asupra unor informații foarte clare la ședințe că vom lucra în grupurile de lucru și coordonatorii sunt prezenți. După cum știți, un grup nu a dorit să participe și apoi s-a căzut de acord între grupurile politice pe acest grup de lucru va fi sprijinit de toate grupurile politice. Într-adevăr, nu este un document uh, oficial, votat formal, dar este un document sprijinit de Comisia Regii și grupurile de acord au fost de acord cu acesta. Deci este un document care reflectă punctul de vedere al membrilor Comisiei Regii atunci nu, nu înțeleg ce, a făcut, ce a făcut coordonatorii dacă grupurile nu sunt de acord. Deci acesta va fi trimis ca document sprijinit de Comisia Regii și adoptat la grupul de lucru. Acum domnul Voștinaru are cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să confirm în numărul socialiștilor și democraților că sprijinim ideea dumneavoastră de a modifica documentul eventual în septembrie și apoi să transformăm documentul în rezoluție și astfel poziția noastră în negocierea cu Comisia uh, va fi consolidată. Sprijinim acest document și ne-am făcut tema în grupul de lucru oxigen, uh, orizontal când am discutat anumite idei sau ne-am opus, ne opus anumitor idei. Mulțumesc! Dacă nu dorește nimeni altcineva să ia cuvântul, Considerăm că acest document a fost sprijinit de majoritatea colegilor. Lambert? Poate ar fi bine să folosim procedura scrisă pentru a fi clar pentru toată lumea care încă nu este de acord cu ce este, să considerăm că acesta este baza și apoi, în septembrie, vom exprima poziția legătură cu o rezoluție și apoi fiecare poate să-și facă treaba politică, dar poate puteți să scrieți acest lucru negru pe alb ca să, fie, să clarifice lucrurile. Dar vă rog, pe hârtie. Intervenție fără microfon. All I, all I want is just to be... Vreau doar să putem spune că marea majoritate a membrilor sprijină acest document pregătit de grupul de lucru. Dacă putem uh, încheia aici acest punct, vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Laslo Surian este alături de noi? Nu? Atunci ce facem? Știe cineva dacă o să vină? Nu este. Atunci, dacă îmi permiteți, aș lăsa deoparte punctul 10 până vine Laslo și trecem la punctul 11. E vorba de examinarea proiectului de aviz uh, al lui Alan Cadec, simplificarea implementării programelor cadru de cercetare. Aș dori să dau cuvântul colegului nostru, Cadec. Dragi colegi, Acum îl ascultăm, ascultăm prezentarea lui Alan Cadec. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. După publicarea de către Comisia unei publicări privind simplificarea programelor cadru de cercetare și dezvoltare, colegii din Comisia ITRE Uh, au hotărât să facă un raport de inițiativă pe acest subiect. Pentru ei acest lucru era foarte important din punct de vedere politic, pentru că Consiliul în octombrie va discuta despre cercetare, dezvoltare și inovare. De aceea consideră că este esențial ca Parlamentul European să-și exprime punctul de vedere în mod foarte clar. Doamna Carvalho a fost uh, numită raportor la Comisia ITRE. Raportul său va fi votat în Comisia ITRE pe 30 septembrie și în plenara din octombrie. Comisia noastră a fost uh, sesizată pentru aviz și astăzi aș dori să vă prezint proiectul de, meu de aviz. Contribuțiile dumneavoastră prin amendamente vor fi, bineînțeles, binevenite pentru că acest aviz să exprime cât mai bine punctul de vedere al Comisiei Regii în această dezbatere. Cercetarea, dezvoltarea și inovarea joacă un rol esențial pentru a răspunde provocărilor majore la care trebuie să facă față Uniunea Europeană, ehm, creșterea economică stabilă, ehm, crearea de locuri de muncă și protecția mediului. Strategia UE 2020 pune accentul asupra încurajării activităților de cercetare. Uniunea Europeană are mai multe instrumente pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea. Principalul instrument este cel de-al șaptelea program cadru, CERD, care alocă peste 50 de miliarde de euro activităților de cercetare fundamentală și dezvoltare tehnologică pentru perioada 2007-2013. Politica de coeziune finanțează și ea multe uh, proiecte de cercetare regiuni uh, cu mai multe miliarde de euro, dar problema cu aceste proiecte este complexitatea uh, administrărilor. Procedurile sunt complicate, acest lucru handicapează activitățile de cercetare care au nevoie de suplețe pentru a-și transforma rezultatele în acțiuni concrete cât mai rapid. Astfel, Comisia a propus simplificări tehnice pentru cel de-al șaptelea PCRD, ameliorarea celei de ofertă, uniformizarea metodelor contabile între finanțările europene și cele naționale, extinderea recursul la metoda costului mediu pentru a evita contabilizarea separată a fiecărui post de cheltuieli și, în fine, o finanțare bazată pe rezultate. Aceste măsuri cred că vor permite să uh, realizarea proiectelor în cadrul celui de-al șaptelea PCRD. Dar uh, simplificarea instrumentelor de cercetare și dezvoltare în Uniune trebuie să includă și o clarificare în amonte. Deci voi uh, face recomandări acum pe baza experienței din politica de coeziune. Aș dori totuși să precizez că cel de-al șaptelea PCRD și fondurile structurale au obiective politice și economice diferite și ar fi greșit să încercăm să armonizăm prea mult aceste două politici. Doresc în avizul meu doar să subliniez uh, punctele forte ale politicii regionale din care s-ar putea inspira cel de-al șaptelea PCRD pentru simplificare. De multe ori aici în comisie am discutat despre necesitatea simplificării politicii de coeziune. Aceast, bineînțeles, ă, această discuție trebuie să continue pentru pregătirea perspectivelor financiare pentru după, după 2013. Principalele dezbatere se referă la îmbunătățirea transparenței, o mai bună eficacitate a fondurilor și sporirea securității juridice a beneficiarilor. Și pe urma acestor discuții s-au născut bune practici în aplicarea fondurilor structurale. Deci invit uh, celor care gestionează cel de-al șaptelea PCRD să se inspire din aceste bune practici pentru a simplifica programele de cercetare. Politica de coeziune s-a dovedit eficientă de mai mulți ani încoace și trebuie considerată un exemplu pentru îmbunătățirea celorlalte politici care implică um, vărsarea de fonduri unor beneficiari. Din același punct de vedere, sunt de acord cu concluziile colegului Van Nistelrooy în legătură cu sinergiile dintre diferitele programe europene, uh, finanțarea cercetării și dezvoltării și inovării. Chiar dacă avem mai multe instrumente cu obiective unor diferite, dorința de eficiență impune sinergii, se găsească energii, energii între cel de-al șaptele PCRD și fondurile structurale. Acest lucru este evident. Legislația interzice ca cheltuielile finanțate din fondurile structurale să includă intervenția din alt instrument comunitar nu revine asupra acestui principiu care garantează o bună lizibilitate a finanțărilor, dar cred că trebuie să se profite mai mult de pe urma simplificării um, lege, le, legislației care permite finanțarea unor proiecte uh, complementare, dar distincte. Ideea este să se creeze o viziune integrată, integrată uh, Uh, pentru programele de cercetare. Voi uh, pune un amendament în legătură cu armonizarea uh, auditului între cel de-al șaptelea PCRD și fondurile structurale. Astfel se va spări certitudinea juridică și se va reduce rata erorii în aceste proiecte. Bineînțeles, ne interesează mult acest aspect. Cel de-al șaptelea PCRD și fondurile structurale se bazează pe principii comune, cum ar fi cofinanțarea și parteneriatul. Aceasta este o exigență de bună gestiune să se respecte aceste principii pe termen lung. Și știm la Comisia Regii că succesul politicii regionale se bazează mai ales pe responsabilizarea diferiților parteneri și pe fiabilitatea lor financiară în această perioadă dificilă de criză economică, în care bugetele publice sunt strânse, uh, amintesc faptul că cofinanțarea trebuie să rămână regulă și eforturile trebuie să fie împărțite de mai multe părți. Deci, invit autoritățile care gestionează cel de-al șaptelea PCRD să-și uh, însușească aceste principii de bună gestiune care fac reușita fondurilor structurale. Cel de-al șaptelea PCRD este puțin descentralizat în regiuni. Comisia are majoritatea puterilor de decizie și uh, administrarea programelor. Acest lucru e logic pentru că obiectivele urmărite sunt diferite, dar doresc să amintesc faptul că nivelul regional este cel mai bine adaptat pentru a stimula cercetarea și inovarea, mai ales având în vedere proximitatea dintre universități, organismele publice de cercetare, organismele mari, IMM-urile și uh, autoritățile publice regionale. De exemplu, la nivel local se pot realiza clusterele care pot să creeze sinergii între diferiții actori implicați, începând de la cercetarea fundamentală până la punerea pe piață. Fără a modifica însă guvernanța celui de-al șaptelea PCRD în profunzime, doresc ca aceste puncte de vedere să fie luate mai mult în considerare. Este primordial să se clarifice obiectivele celui de-al șaptelea PCRD. După părerea mea, sumele investite trebuie să aibă un impact concret asupra activității economice și creării de lucruri de muncă. Nu ne putem permite uh, să folosim banii publici pentru proiecte care nu pot stimula competitivitatea. Amintesc de asemenea în avizul meu că cel de-al șaptelea PCRD deja se concentrează pe proiecte de excelență și de amploare. Acest lucru va fi un lucru bun pentru că pot avea Um, repercunți pozitive în toate teritoriile, inclusiv, eh, indiferent de dezvoltarea lor uh, științifică actuală. de E vorba de o dezvoltare echilibrată a tuturor teritoriilor Uniunii Europene și e important să completăm politica de coeziune teritorială cu o susținere masivă a um, mecanismelor cele mai dinamice, e vorba de polurile de excelențe, care pot să tragă după sine, uh, pot să facă să progreseze toate regiunile europene. E vorba de competitivitate și excelență. În raportul pentru Comisia ITRE, doamna Carvalho dezvoltă totuși o viziune oarecum diferită. Ei se preocupă de abordarea uh, actuală care vizează rezultatele și ei preferă una vizând abordarea științifică. Uh, abordarea vizând rezultatele, potrivit părerii dânsei, ar uh, periclita abordarea științifică și calitatea abordării științifice. E limpede că trebuie să găsim sinergii între aceste programe și fondurile structurale, fără însă a le altera obiectivele. PCRD se focalizează pe excelență, în timp ce fondurile structurale contribuie la coeziunea teritorială în termeni globali. Ambele, desigur, sunt complementare. Aveți acum posibilitatea să vă aduceți contribuția prin amendamentele dumneavoastră la acest aviz și sper să transmitem un mesaj puternic uh, colegilor noștri de la ITRE, dar uh, și Consiliului și Comisiei. Țin să vă reamintesc că acest aviz trebuie întâi de toate să exprime poziția Comisiei Regii și ar fi de dorit ca amendamentele dumneavoastră să se limiteze la acest cadru precis mesajul nostru ar risca să fie uh, mai slab dacă ieșim din area noastră de competență. Iată de ce, dragi colegi, vă rog să țineți seama de aceste lucruri. Să țineți seama strict de cadrul Comisiei regi. Uh, mulțumesc uh, raportorilor fictivi și sper să conlucrăm în mod constructiv care are, pe acest subiect care are mare importanță politică. Mulțumesc, spune președinta. Acum deschid uh, dezbaterea. Domnul Godmanis. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș propune două lucruri, domnule raportor. Întâi, dacă ne uităm la propunere, primul punct este extrem de uh, serios. E vorba de uh, sublivrare. Ce înseamnă că în 2010, adică anul ăsta, plățile către cercetare sunt cu 30% mai mici, deci cu aproape 60 de milioane mai puțin în 2009. Am plătit 0,8% mai puțin decât uh, în anul acesta. Vom avea uh, în anul acesta mult mai puțin bani pentru cercetare decât în 2008. Iată de ce aș propune în uh, cadrul celui de-al șaptelea PCRD. Noi uh, propunem ca să dăm tot mai mult bani cercetare, dar până la urmă e limpede că acești bani nu sunt oferiți. E un punct extrem de serios din punctul meu de vedere. În al doilea rând, nu știu ce cred colegii, dar eu personal cred că noi nu avem niciun fel de coerență între cercetarea din fondul social și uh, o mai mică parte în ce privește programul regional și cel de-al șaptelea program pe CERDE. Nu am văzut niciun fel de document care să pună în evidență că există cooperare în ce privește plățile efectuate din fondul de coeziune, fie că e vorba de cel social sau de regional, în ce privește nevoile cercetării și inovării și cel de-al șaptelea program. Dacă acesta este un motiv, atunci se pare că sunt două lucruri complet diferite și pe nimeni nu interesează uh, ce se întâmplă într-un loc sau în celălalt. Cifrele pe care le-am dat la început sunt lucruri foarte serioase și poate că în avizul nostru trebuie să menționăm acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă și altcineva dorește să intervină? Doamna Kadenbach. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ich glaube... Vă mulțumesc. Cred că raportul uh, și poziția regii sunt foarte importante. Uh, pentru că eu cred că, în calitate de comisie regii, putem avea o influ- influență asupra dezvoltării regiunilor și trebuie să punem accentul pe dezvoltarea acestora și pe dezvoltarea durabilă. Cred că avem de-a face cu o uh, întrebare fundamentală. Pe de o parte cercetare, pe de altă parte dezvoltare și inovație. Cercetarea este uh, abordarea fac din uh, bani cunoștințe, iar inovația este uh, abordarea de a face din nou din cunoștințe bani. Și acest lucru uh, trebuie uh, să se întâmple în regiuni. Este foarte util. Uh, în principiu va avea loc uh, inovația la nivel urban, în orașe, unde sunt și universitățile. Uh, Bineînțeles, trebuie asigurat, după cum spunea și raportorul, um, accesul micilor, întreprinderilor mici și mijlocii um, pe, către acest uh, program. Marile întreprinderi se descurcă cu birocrația, dar um, micile laboratoare, de exemplu, au uh, probleme. Avem nevoie de o abordare uh, axată pe rezultate și cred că pentru cei mai mici, pentru IMM-uri, um, singura um, abordarea doar pe um, rezultate s-ar putea să nu fie suficientă pentru uh, cei mai mici. Așadar, avem nevoie poate și de o de mai mult, să ne asumăm mai multe riscuri. Am discutat cu posibili uh, candidați și mi-au spus că uh, pur și simplu uh, nu pot uh, să facă față depunerii dosarului. Uh, doar uh, pentru, pentru a. Deci, de exemplu, dacă am acum un calculator și un uh, Xerox, nu voi putea să le introduc în uh, proiect. Uh, ar fi mult mai ușor dacă mi-aș cumpăra unele noi. Um, iată, așadar, este foarte complicat din punct de vedere birocratic. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, Michael Toidel. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, colegi. Pot numai să susțin ceea ce a spus uh, colega mea. La programele de cercetare există întotdeauna plângeri din partea celor care candidează pentru acest program și mai ales din partea celor, mai, celor de mărime mică și mijlocie. Aș dori să vă întreb următorul lucru. Nu putem să spunem mai clar decât este prevăzut în raportul ITRE, uh, și anume să solicităm să existe uh, uh, proceduri unitare de a candida la programe pentru toate fondurile pur și simplu uh, este prea complicat pentru mulți. Obiectivul trebuie să fie, trebuie să fie formulat foarte clar. Trebuie să existe același cadru de procedură de uh, solicitare pentru aceste uh, programe, fie că este vorba de programul pentru uh, programul cadru de cercetare sau pentru fondurile, fondurile regionale și structurale. Aceasta era întrebarea mea. Mulțumesc, doamna Karima Deli. Euh, mulțumesc. Și mulțumesc raportorului pentru propunere. Doream să fac doar câteva observații și pe care le voi introduce și în formă de amendament. Întâi de toate, eu una cred că acest raport să se concentreze pe unul din punctele pe care noi le considerăm prioritare pentru următoarea perioadă uh, de programare și anume creșterea semnificativă a sumelor pentru inovare din punctul de vedere al dezvoltării durabile. E vorba deoseb de uh, energiile regenerabile, de economia de uh, energie, eficacitatea uh, clădirilor, energetică clădirilor și, prin urmare, punerea în aplicare a tuturor uh, inițiativelor vizând noile uh, tehnologii. Și distinția s-a făcut foarte clar între inovație, inovație mai inteligentă, mai durabilă și aceasta în termeni concreți pentru a beneficia de aspecte concrete. Și astăzi, cred eu, trebuie să ținem seama de aceste noi date. Impactul asupra mediului, impactul social. Nu putem înțelege lumea înconjurătoare dacă științele sociale astăzi nu sunt implicate așa cum trebuie. Altfel spus, bulversările aduse de globalizare, care reorientează de asemenea inclusiv demografia, fac în așa fel încât științele sociale să fie și ele importante, deși vorbim mereu de inovații și de întreprinderi. Haideți ca să fim atenți și la istorici, sociologi și așa mai departe, pentru că ei nu trebuie să uitați, au un rol foarte important de jucat. Aș dori, de asemenea, să subliniez legătura între inovare și integrare socială. Mi se pare necesar să avem un demers care asociază coeziunea și dezvoltarea într-o abordare socială integrată cum este cazul în proiecte și programe comunitare, uh, cum ar fi In Europe. Obiectivul principal al acestor tipuri de programe este dezvoltarea inovării în bună oară în mijloace defavorizate din orașele europene și trebuie ca aceste uh, uh, programe de cercetare și dezvoltare trebuie să sporească nivelul de instruire și de formare a populațiilor fragile din cartierele dificile. Nu am putea oare reorienta aceste lucruri către reducerea discrepanțelor sociale? Dimensiunea urbană ar trebui compensată cu accesibilitatea, accesul la echipamente și mobilitate. Vedeți, sunt foarte multe lucruri de făcut. Eu vă voi ajuta printr-o serie de amendamente și sper că se va ține seama de aceste amendamente, deoarece cred într-adevăr, că domeniul cercetării astăzi trebuie să fie uh, abordat în mod energic. Nu știu dacă aveți timpul, domnule uh, raportor, dar haideți să avem audieri cu cercetătorii noștri, cu Centrul Național pentru Cercetare francez. E acum uh, ocazia cea mai propice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Deli, spune președinte. Uh, Sean Kelly. Pe scurt, întâi complimente uh, raportorului, dar totuși câteva observații. Cred că ideea de a baza cercetarea și inovarea este crucială. Admiter, ne vom dispersa. dispersa. În al doilea rând, simplificarea procedurii de uh, aplicare e crucială. Pentru mulți, a candida la acest nivel este ceva quasi imposibil. Dacă aveți pe cineva care știe să se descurce, e mare lucru. Uh, acest lucru descurajează pe foarte mulți. Simplificarea procedurilor e foarte importantă. Apoi, trebuie să facem ca mesajul să ajungă la cei care pot chiar să facă lucrurile și să le explicăm clar că nu e așa de complicat cum era mai de mult, poate să candideze. Trebuie să ne uh, bazăm pe finanțări, pentru că altminteri, fără cercetare și uh, inovare, fără bani, nu vom putea ajunge nicăieri. Trebuie să țintim în așa fel finanțările pentru uh, ca cu cât furnizezi uh, mai multe rezultate, cu atât să primești mai mult bani, de exemplu. Trebuie să uh, privim lucrurile în mod practic și la soluții practice de acest gen, deoarece e limpede că avem nevoie de inovare și de locuri de muncă durabile. Iată ce se află în spatele tuturor acestor lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu se mai scrie nimeni la cuvânt. Domnule Cade, dacă doriți să reacționați, să răspundeți la întrebări, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, foarte încântat să văd că și colegii se interesează foarte mult de acest aviz și că uh, vor depune amendamente care vor transforma uh, și uh, vor transpune așadar cele spuse astăzi aici în amendamente și care vor fi extrem de utile fără îndoială. Uh, Constat de asemenea că problema rezultatelor este un element care uh, ne divide oarecum și probabil că e nevoie să discutăm ceva mai mult la nivelul amendamentelor. Cu toate acestea, intervențiile diferiților colegi uh, vor putea fi reținute măcar parțial în uh, avizul nostru. Trebuie însă să găsim uh, un compromis just. Le mulțumesc anticipat de am transmite și în scris toate propunerile lor. Mulțumesc. Ceea ce trebuie să mai decidem astăzi este termenul limită pentru amendamente și eu vă propun data de 22 iulie la prânz. În acest fel avem 10 zile, așa încât în uh, prima ședință din septembrie să putem adopta acest document regii. Acum putem trece înapoi la punctul 10 de pe ordinea de zi, deoarece domnul Surian ni s-a alăturat și am să încep prin a-i da cuvântul de îndată pentru a prezenta pe scurt poziția Parlamentului referitoare la proiectul de buget 2011. Vă rog. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi! Mai întâi aș dori să vă dau câteva informații tuturor în legătură cu situația actuală, în legătură cu bugetul pe 2011. Consiliul Ecofin ar fi trebuit să finalizeze avizul Consiliului în legătură cu uh, propunerea Comisiei, dar acesta nu a avut loc, pentru că Tratatul de Lisabona a intrat în vigoare. Când e vorba despre o chestiune atât de importantă, chiar dacă nu este un aspect legislativ în sensul tradițional al cuvântului, trebuie să dăm Parlamentelor Naționale 8 săptămâni pentru a-și transmite observațiile. Această perioadă de 8 săptămâni nu începuse când uh, Comisia ne-a transmis documentul în engleză, dar a început în momentul în care sau au fost făcute oficiale toate traducerile. Așa asta e de foarte de curând. Deci nu ne putem aștepta la un aviz formal din partea Consiliului la începutul lunii august, dar acest lucru nu va avea un impact substanțial asupra muncii noastre, pentru că Coreperul a spus clar că există o majoritate de două treimi în Consiliu în legătură cu acest aviz. Deci, se va lua o decizie care va fi semnată de ministrii de finanțe. Uh, ce se propune în acest aviz? Nu prea multe lucruri bune, mă tem. Nu prea multe lucruri bune pentru că, așa cum e și de înțeles, statele membre ple pleacă de la faptul că au dificultăți la nivel intern și acest lucru are repercusiuni asupra modului în care sprijină bugetul european. Pe de o parte, lipsesc o lipsă de bani în general deci, guvernul le doresc uh, ca bugetul să scadă cât mai mult. Al doilea punct uh, este uh, unul care ne privește în mod specific și anume statele membre spun că nu au banii suficienți pentru a contribui, deci plățile lor de la anul vor fi mai scăzute decât a propus Comisia. Trebuie să vă spun că în comisia, comisia noastră trebuie să-și uh, formuleze avizul consecvent pentru că statele membre nu sunt de acord în legătură cu modul în care uh, interpretează situația. Unele state se află într-o situație dificilă, cum este țara mea, Ungaria, și aceste state spun că trebuie să găsesc banii pentru a-mi plăti contribuția pentru că am nevoie de fondurile europene pentru investiții. Aceasta este poziția Ungariei și altor țări care sunt într-o în poziție cea mai dificilă. Deci, eu aș propune ca, indiferent ce va spune Parlamentul până la urmă, noi, Comisia Regii, să luăm poziție în favoarea sumelor propuse inițial de Comisia Europeană Înainte spuneam, revenim la proiectul uh, precedent de buget. Acum terminologia este alta, dar până la urmă uh, înseamnă același lucru. Dar dacă pierdem această bătălie, deocamdată avem la dispoziție promisiunea Consiliului care spune că Dacă fondurile nu vor fi disponibile pentru fondul de coeziune, Consiliul va modifica bugetul și astfel uh, ne va transmite suficiente resurse pentru a ne realiza obiectivele. Aș dori să vă amintesc dumneavoastră, dar și autorităților naționale, că în ultimul uh, trimestru sau în ultima lună astfel de soluție nu ar fi funcționat. Deci dacă statele membre își transmit doar um, nevoile doar la sfârșitul acestui an, aceste nevoi vor fi prevăzute pentru bugetul anului viitor. Asta s-a întâmplat și la sfârșitul anului trecut. Și sumele sau nevoile au fost transferate la bugetul anului acesta. Propunerile Comisiei în general sunt acceptabile. N-am ajuns la sfârșitul analizei mele, dar am citit propunerea Consiliului și este clar că Consiliul s-a gândit bine și a făcut uh, o muncă foarte tactică. A împărțit uh, sumele în mai multe, dar aceste sume sunt uh, chiar puțin mai mari în comparație cu 2010. Cum e așa? Dacă vor fi mai scăzute decât valorile din 2010, nu va fi în interesul Parlamentului să fie de acord. Pentru că altfel Uniunea riscă să continue să funcționeze cu 1 uh, pe 12 din bugetul pentru 2010 în fiecare lună. De, ace- lună. De aceea este în interesul Parlamentului să cădem de acord. Deci dacă uh, cifrele sunt puțin mai mari decât cele din 2010, Parlamentul uh, poate fi de acord. Am citit diferitele traduceri ale avizului în diferite limbi. Acestea vor fi trimise. Deci aveți posibilitatea de a depune amendamente. Eu m-am gândit la un amendament care, dacă doamna președinte este de acord, aș, l-aș uh, propune în ultimul moment, pentru că se va baza pe punctele de vedere ale coordonatorilor în legătură cu proiectele pilot care vor fi sprijinite de întregul, de întreaga comisie. Aș propune să facem o listă cu aceste proiecte pilot pe baza avizelor coordonatorilor. Acest lucru nu va avea repercusiuni asupra faptului că proiectele pilot propuse de coordonator nu vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, dar aș dori să, not- să remarc faptul că toate nevoile împreună reprezintă cam de 5 ori mai mult decât sumele disponibile. Avem un aviz în sensul acesta din partea Comisiei în documentul de lucru în care se face o listă cu diferitele evenimente propuse de noi și apoi, bineînțeles, trebuie să vedem uh, cum se echilibrează acestea cu uh, documentul Comisiei în legătură cu aplicabilitatea. Deci, iată, la vară vom avea ce face. Sper că nu se vor face prea multe propuneri noi în septembrie, dar dacă cineva dorește să facă acest lucru în timp util. Vă rog, trimiteți uh, amendamentele cât de repede și trimiteți și dați-mi documentul și mie personal, pentru că mie îmi place să pregătesc activitatea coordonatorilor în acest fel. Doamnă președinte, închei aici prezentarea vizului meu. Coordonatorii PPE consideră că acest aviz este punctul lor de vedere colectiv. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Surian, domnul Godmanis. Very much, sorry, Îmi cer scuze că intervin atât de des astăzi, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbra grupului nostru pentru buget, aș fi chiar mai radical decât domnul Surian care este propunerea Consiliului? Propunerea Consiliului este să se reducă uh, plățile pentru fonduri. Mm, uh, creditele nu vor fi tăiate, dar uh, la plăți Consiliul propune să se taie 0,75 miliarde de euro. Dacă ne uităm la structură, vom vedea că fiecare fond, de exemplu, se propune uh, reducerea fondului social cu 120 de milioane, în fondul regional 129, fondul regional 328. Uh, da, domnul Surian are dreptate. După ce uh, se va reduce cu un miliard fondul, banii tot vor fi mai mulți decât vor fi fost în 2010. Dar dacă ne uităm la 2010 și 2009, vom vedea că au fost, a existat o rată de absorpție uh, mult mai scăzută, de două ori mai mică decât în uh, perspectiva financiară precedentă, din cauza crizei. Problema este că acum țările încearcă să uh, recupereze ceea ce au pierdut pe momente de criză. Consiliul uh, se uită dacă avem rezerve. Și, de fapt, acesta este punctul principal. Suntem de acord sau nu? Pentru că problema noastră principală este următoarea. Țar, țările, statele membre vor încerca să își îmbunătățească uh, rata de absorpție, pentru că suntem în anul 4 și jumătate. Iar acum trebuie să acumulăm plăți. Diferența dintre plăți acumulate și credite acumulate, dacă ne uităm la toate, credite, la toate fondurile, este de 100 de miliarde. Asta înseamnă că există un mare decalaj între, în acești 5 ani, un decalaj care s-a acumulat. Consiliul încearcă să reducă uh, fondurile și pentru comisia noastră trebuie să se pună o singură întrebare în mod serios. Suntem de acord cu asta dacă considerăm că este necesar sau credem că este prea mult? Ei nu ne oferă niciun fel de informație cu privire la ceea ce fac. Singura informație pe care ne oferă este uh, să ne spună că conform uh, informațiilor pe care le avem la dispoziție, propunem să se reducă fondurile cu 1 miliard,078. Și aceasta este practic problema principală. Suntem de acord, dar cu reduceri mai mici sau nu suntem de acord deloc? Vă mulțumesc, spune doamna președinte. O explicație în contextul a ceea ce a spus domnul Goodmanis. Trebuie să înțelegem că propunerea Comisiei Europene se bazează pe previziuni oferite de către statele membre. Comisia de obicei um, analizează ceea ce vine de la statele membre și uh, reduce practic uh, puțin sumele. Uh, practic propunerea comisiei este un pic mai mică decât ceea ce solicită statele membre, iar dacă Consiliul Uh, scade și mai mult, diferența față de uh, previziunile, stat previziunile statelor membre este și mai mare. Michael Tyrer. Da, uh, colegul Gutmanis a pus întrebarea politică principală, și anume, care este poziția noastră într-un timp de criză generală, economică și financiară, într-un timp în care statele membre au probleme cu venitul la bugetele de stat, aici problema principală mi se pare uh, următoarea. Dacă noi la Parlament spunem că există probleme la nivel național și trebuie să se facă economic la nivel național și regional, pentru că există mari găuri în buget, ar trebui ca și Uniunea Europeană să aibă un, o contribuție la această consolidare a bugetelor și este un argument pe care nu putem să-l respingem în totalitate. Însă ceea ce a spus colegul Gutmanis uh, are de-a face cu rata de absorpție, cu problema dacă banii care sunt puși la dispoziție sunt și cheltuiți. Și, în mod evident, acest lucru nu se întâmplă. Există mari diferențe în diferite uh, domenii. Uh, rata de absorpție este diferită în funcție de statele membre și în funcție de obiective. Și, pentru noi la Parlament, mi se pare foarte problematic că trebuie să, re- să renunțăm la bani din buget cu argumentația că ei nu sunt cheltuiți, însă nu ne sunt puse la dispoziție informații cu privire la motivele pentru care nu au putut fi cheltuiți acești bani. Deci, mi se pare important să argumentăm și să insistăm că acești bani să fie utilizați, să fie absorbiți și uh, acești bani să fie uh, blocați până când vom ști uh, care sunt motivele pentru care ei nu au fost cheltuiți. Așteptăm aceste informații. S-a discutat acest lucru la reuniunea coordonatorilor să se facă un raport cu privire la rata de absorpție. Cred că avem dreptul să aflăm de ce acești bani nu sunt cheltuiți. Ar fi uh, mult prea simplu dacă banii ar fi pur și simplu eliminați din buget. Trebuie să ne concentrăm, să solicităm comisiei uh, să vină cu motive uh, bune și cu argumentări și justificări bune împreună cu statele membre cu privire la motivul din care acești bani nu au fost cheltuiți. Domnul Boștinaru. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să îl felicit pe domnul Surian pentru raportul său. Mă voi referi mai ales la secțiunea 3, proiecte pilot. Aici, în contextul uh, strategiei viitoare pentru Uh, Dunăre, grupul nostru sprijină ideea unui proiect pilot pentru această regiune cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea în acest domeniu și consolidarea uh, identității regionale. Am fi pentru uh, fuzionarea proiectului nostru uh, pentru cooperare în zona uh, Dunării cu proiectul propus uh, de domnul Surian, considerăm că aceste proiecte sunt foarte um, sunt perfect compatibile și ar fi un, o cale bună să uh, câștigăm timp și să evităm concurența în comisia noastră. Apoi, suntem împotriva ideii Consiliului de a menține creditele, dar de a reduce plățile. Suntem de acord cu Comisia că nu ar trebui să existe niciun fel de reducere la nivelul plăților și că suma actuală ar trebui să fie menținută. Așadar, ideea dumneavoastră, doamnă președinte, și ideea raportorului uh, sunt practic singurele idei pe care le putem susține acum. Pentru că nu trebuie să uităm că în 2011 Uh, multe state membre vor arăta semne de uh, relansare economică, va avea loc o, se va ajunge la o culme a absorpției și uh, dacă reducem plățile, în mod automat acest lucru va afecta implementarea proiectelor până în 2013. Vă mulțumesc! Domnul Obermeier. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da. S-a mai spus asta. Uh, trebuie să mm, putem să facem față cu fondurile de care avem, pe care le avem la dispoziție. Dar dacă se fac reduceri de buget Um, pe motivul acestei rate de absorpții insuficiente și dacă nu avem explicații suficiente, mi se pare că nu putem accepta aceste reduceri. Însă cred că mai ales în acest moment de criză în care încă ne aflăm, este foarte important să nu facem pași înapoi. Suntem într-o etapă în care mai ales strategia pentru Dunăre um, duce la începerea multor, multor proiecte. Bineînțeles, nu ar trebui să existe mijloace speciale, dar și există o discuție despre asta, dar trebuie să ne gândim dacă este logic să continuăm cu toate uh, liniile uh, pe care le avem în uh, buget. trebuie să luăm la cunoștință faptul că în mod constant Um, Curtea de Conturi uh, ne arată că um, se pierd bani fără a se atinge obiectivele și atunci trebuie să ne întrebăm dacă n-ar trebui să fim mai economi la cheltuiala fondurilor. Uh, cel puțin să nu acordăm mai multe um, fonduri. De exemplu, la acest punct, instrumente de uh, preaderare. pe de o parte um, avem mari fonduri, multe fonduri alocate pentru instrumentele de preaderare, de exemplu, unde se pierd bani și nu avem fonduri suficiente pentru uh, strategia pentru Dunăre. Mulțumesc, Joachim Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Atât raportul scris cât și cel oral din partea colegului Șurian îmi creează o senzație de disconfort ba chiar mai mult. De fapt, practic, noi uh, suntem cam în ceață. Atâta timp cât Consiliul nu ne oferă niște explicații suplimentare, putem să discutăm mult și bine, dar nu avem nicio certitudine cu privire la modul în care trebuie să procedăm în viitor. S-a mai menționat un lucru, și anume faptul că rata de absorpție nu este foarte mare. Nu avem informații cu privire la modul în care sunt utilizate aceste fonduri. Am auzit unele motive Uh, pentru asta ieri din partea colegilor de la Parlamentele Naționale. Există probleme cu cofinanțarea din cauza bugetelor uh, din statele membre, uh, de exemplu, sau, pe de altă parte, au fost unii care au spus în mod foarte clar că există probleme cu know-how-ul, cu, mod, cu cunoștințele cu privire la modul în care se utilizează aceste fonduri. Este un punct pe care nu trebuie să îl uităm. Uh, cum am putea să ajutăm statele membre și guvernele uh, să absorbe, să uh, poată absorbi mai multe astfel de fonduri și putem face acest lucru în cooperare cu Comisia. Discuția noastră se axează pe două uh, axe. Pe de o parte, trebuie să consolidăm politica de coeziune și să continuăm cu strategiile noastre și cu îndeplinirea obiectivelor. Pe de altă parte, însă, nu știm dacă baza pentru aceasta uh, ne stau la dispoziție și ne vor sta la dispoziție, și anume fondurile. Pentru că uh, cei care pentru că Consiliul și statele membre nu ne dau informații cu privire la asta. Statele membre au um, adoptat acordul de stabilizare financiară. Comisia uh, Europeană trebuie să pună la dispoziție 60 de miliarde în cadrul acestui pachet de 750 de miliarde. Dar încă nu ne-a spus nimeni de unde trebuie să vină acești 60 de, miliarde, acești 60 de miliarde, Și trebuie să solicităm comisiei să ne uh, dea această informație, să ne spună de unde vor obține acești bani. Deja se aud zvonuri că fondurile neutilizate din, uh, politic, ar, din politica structurală ar putea fi uh, foarte utile pentru, foarte utile pentru acoperirea riscurilor uh, și pentru, ace, pentru acoperirea riscurilor așadar prevăzute de acest acord de stabilizare financiară. Și, într-adevăr, trebuie să ducem o discuție teoretică despre asta și poate am avea și succese uh, teoretice, dar asta nu ne ajută la nimic dacă nu există fonduri uh, și sprijin financiar și sprijin și din partea celor Uh, care trebuie să aplice toate acestea. Pentru că dacă nu există acest sprijin, purtăm o discuție în gol. Intrăm în vacanță acum, dar eu cred că politica nu își ia vacanță. În pauza, în vacanța de vară, ar trebui să ne concentrăm asupra acestor aspecte, să discutăm cu Comisia, pentru că fără, întrebări la, fără răspunsuri la întrebările pe care le-am pus în această sală astăzi, nu vom putea ajunge la niciun fel de rezultat. Mulțumesc, văd că nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, deci îi voi da cuvântul, cuvântul lui Laslo Șurian pentru a răspunde. Thank you very much. Uh... Dear colleagues, uh, thank you for the com mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc pentru comentarii și sfaturi. Cred că a fost o discuție extrem de interesantă și aș dori să vă ofer câteva răspunsuri. Întâi, prietene Godmanis, chiar nu înțeleg dacă traducerea a fost corectă. Ați spus că sunteți în contradicție, iar apoi ați spus tocmai ceea ce eu însumi doream să spun, așa că nu văd nicio contradicție între pozițiile noastre. Nu, nicio contradicție. Și aceasta este cea mai importantă problemă pe care ați exprimat-o în mod limpede. Și anume, această comisie, regii, a decis să încerce să apere cifrele prezentate de Comisia Europeană în timpul negocierilor finale. Consiliul am încercat să apărăm aceste cifre sau nu? Dacă am înțeles corect, colegii care s-au exprimat astăzi, majoritatea, sunt uh, uniți în a spune că trebuie să încercăm să apărăm aceste cifre. Și nu e doar poziția mea ca raportor vorbeam despre posibilitatea ca la uh, capătul procesului să pierdem ceva. Totul este posibil. Există motive întemeiate. Unii dintre dumneavoastră le-au menționat motivele pentru care vom pierde o a, anumită sumă. Dar acum trebuie să avem o tactică și o strategie adecvată. Și din aceste rațiuni tactice, în luna septembrie, eu sper că vasta majoritate a acestei uh, comisii va vota da pentru această abordare, așa cum și doamnă președinte ați spus dumneavoastră, este, un, este justificat să apărăm planul Comisiei Europene. De ce? E limpede că implementarea este în criză. Este clar că în ultimii ani, datorită uh, apropierii, o mulțime de proiecte au uh, fost uh, demarate, însă proiectele concrete vor dura până să fie finalizate. Acum suntem într-o perioadă de plăți importante pentru că proiectele sunt în derulare. În cele din urmă, cred că trebuie de asemenea să fim uniți în a susține că politicile de coeziune și de politică regională nu sunt o parte a problemei, ci o parte a soluției. Este un instrument util prin care putem ameliora situația economică a statelor membre. Iată de ce nu trebuie să reducem, ci să sporim sumele. Sigur, date fiind limitările și dificultățile, o creștere reală este în afara posibilităților noastre. În ce privește proiectul pilot, Comisia însăși au propus ceea ce și dumneavoastră ați spus, adică ca cel puțin trei propuneri, una a domnului Deutsch, una a dumneavoastră și una a mea, să fie reunite. Putem discuta și cred că putem găsi o soluție bună. Și sper că vom putea conlucra în marginea acestui proiect pe care să-l inițiem împreună. Mai sper că e limpede pentru toată lumea că, în etapa în care ne aflăm, politica de microregiune nu înseamnă mai mulți bani, ci este o cooperare consolidată între regiunile relevante. Dar un proiect pilot, chiar dacă sunt puțini bani, înseamnă mai mulți bani atunci când nu folosim fondurile de coeziune, fondurile de dezvoltare regională și așa mai departe. Aș mai dori să vă informez că în ce privește pactul de stabilitate sau cum se cheamă acest uh, nou instrument de 6 miliarde, nu înseamnă bani, nu Uh, bani european, europeni, aceste 60 de miliarde care sunt colectați din diverse surse și uh, puși într-o pungă. Este un program, un program care se presupune că nu va fi niciodată folosit, dar nu se spune că nu va fi niciodată folosit. Trebuie să fim uh, pregătiți ca dacă situația se prezintă, nevoia se prezintă, să știm care este modul de a-i folosi. Iar dacă această situație se va produce, atunci Comisia va merge pe piață și va cumpăra acei bani de pe piață cu o rata dobânzii scăzută, ca, constituindu-se ca și garant, Comisia Europeană constituie ca, ca și garant pentru uh, statul membru care va avea nevoie de respectivii bani. Ca atare, uh, Comisia va putea căpăta un împrumut în termen mai avantajos decât dacă statul membru singur ar contracta acel împrumut. Uh, sistemul este foarte complicat, nu sunt sigur că am înțeles toate detaliile, dar acest punct este limpede. Nici un euro din fondul de coeziune sau din fondul de dezvoltare regională vor fi folosiți pentru acest uh, nou instrument de 60 de miliarde de euro. Și sunt uh, fericit că unii dintre dumneavoastră au ridicat această problemă. Există multe neînțelegeri în jurul uh, acestui uh, instrument. Cu toții am fost șocați deoarece practic vorbim de ceva mai mult de jumătate din bugetul Uniunii Europene pe un an în această sumă noului instrument. Vă mulțumesc încă o dată, dragi colegi, pentru observații și sper ca, punând cap la cap sfaturile și amendamentele dumneavoastră, comisia noastră va putea să prezinte un aviz bun mm, Comisiei COBU și în cele din urmă vom putea să ne atingem obiectivele sau, în orice caz, să fim cât mai aproape de a le atinge. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Doamna Kallenberg dorea să uh, spună câteva cuvinte. Vă rog. Oh. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că pot interveni după raportor. Aș vrea să subliniez, în principiu, mare parte din ce a spus raportorul. Uh, mi-aș fi dorit ca noi, ca uh, Comisie Regii, înainte de vacanță, să putem transmite un mesaj foarte clar către statele noastre membre în ceea ce privește finanțarea pentru viitor. Cred că vor exista amendamente cu privire la toate celelalte puncte, dar am putut constata astăzi că la acest punct, la finanțare, suntem cu toții de acord și cred că ar trebui să utilizăm cele două luni petrecute acasă uh, pentru a spune foarte clar că nu există dezvoltare dacă regiunile nu dispun de fondurile necesare. Știm că regiunile, că localitățile sunt uh, mama dezvoltării, că este nevoie de aceste fonduri la nivel local. Și dacă dorim să avem o, o strategie Europa 2020 uh, credibilă, uh, nu putem să dăm înapoi și să spunem că putem reuși și cu mai puțin bani. Bineînțeles, suntem în ceață cu privire la uh, disponibilitatea statelor membre de a oferi fonduri, dar tocmai de aceea Comisia noastră, Parlamentul European, trebuie să trimită, transmită acest mesaj și anume că știm cum trebuie să continuăm și anume uh, prin intermediul regiunilor și uh, localităților europene. Vă mulțumesc. Trebuie să stabilim termenul limită pentru amendamente, care va fi foarte scurt, pentru că ca de obicei, avem o ordine de zi foarte strânsă pentru procedurile bugetare. Așadar, termenul limită va fi 26 iulie și mai doresc să vă amintesc următorul lucru. Vom vota pe 6 septembrie. Laslo, corectează-mă dacă n-am înțeles corect. Vom vota atât amendamentele la acest raport, dar vom lua decizii și cu privire la proiectele pilot. De aceea este foarte important ca coordonatorii să abordeze problema proiectelor pilot astfel încât să putem lua decizii în septembrie cu privire la acestea. Și încă ceva apropo de proiectele pilot. Trebuie să înțelegem că este o povară suplimentară asupra Comisiei Europene. noi prevedem numai finanțările pentru proiecte, dar nu și uh, fondurile pentru capacitatea pe, pe care, uh, com, deci dacă nu luăm în considerare și um, uh, finanțarea pentru capacitățile necesare pentru implementarea acestor proiecte pe care Comisia nu le are, uh, Uh, nu vom reuși. Așadar, ar trebui să ne gândim și la capacitățile necesare pentru comisie pentru a uh, desfășura aceste proiecte pentru noi. Am avut cazul uh, strategiei baltice, pentru care Parlamentul a avut în vedere 20 de milioane de euro suplimentari pentru Digi Regi, pentru coordonarea strategiei. Noi am vrut să se aloce aceste fonduri, dar au fost uh, alocați uh, pentru bugetul uh, Serviciului European de Acțiune Externă. Cred așadar că ar trebui să ne gândim și la structura finanțării pe care o avem în vedere pentru proiecte. Acesta a fost ultimul nostru punct de pe ordinea de zi, așadar termenul este 26 iulie la prânz am să vă rog să, fi, să vă asigurați că respectați acest termen. Următoarea reuniune este luni 6 septembrie. Este corect ora la 19. Așadar, la ora 19 la Strasburg, între 19 și 30 la Strasburg, pe 6 septembrie. Da, doamna Deli. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să știu dacă până la urmă, în septembrie, putem face o evaluare a programului urban, pentru că, dacă bine am înțeles, a existat un acord pe această temă, dar aș vrea să știu dacă vom organiza sau nu această audiere. Mulțumesc, doamnă președinte. To give you a nu pot să vă dau acum un răspuns, dar vreau să vă asigur că după vacanța de vară, vom, uh, vo- vom uh, avea mai mult timp pentru uh, dimensiunea urbană și vom discuta cu, cu Comisia să vedem dacă dorește să ne, prezente, să ne prezinte evaluarea lor. Același lucru este valabil și pentru buget. Bianțeler spunea că încă nu știm suficiente lucruri, deci poate vom putea discuta cu Comisia și pe, pe această temă ca să știm mai exact unde suntem cu aplicarea politicilor și aspectele financiare. Vă mulțumesc tuturor. Am ajuns la sfârșitul sedinței. Dacă nu mai are nimic, nimeni nimic de spus, vă doresc mai întâi trebuie să lucrăm la amendamente în următoarele zile, dar apoi vă urez și să vă odihniți în vară și ne vedem în septembrie. Vă mulțumesc foarte mult și vreau, președinta mulțumește și uh, interpreților din cele două zile și le urează uh, o vacanță plăcută. Mulțumesc!